Okay, let's start, uh... Bun, vom începe așadar reuniunea comisiei noastre. Trebuie să vă reamintesc că numai limbile membrilor titulari au prioritate la interpretare. Următoarele limbi nu vor fi interpretate, daneză, lituaniană, suedeză, letonă, malteză, bulgară, cehă și eh, slovacă și maghiară. Reuniunea noastră este transmisă pe internet. În absența oricăror altor observații, ordinea de zi se consideră adoptată. Al doilea punct, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 14 octombrie 2013, dacă nu sunt observații nici aici. Până la sfârșitul acestei ședințe, procesul verbal va fi considerat adoptat. Punctul 3, anunțurile președintelui. Am plăcerea să vă informez că nu am niciun fel de anunț de făcut. Suntem foarte rapizi astăzi. <clears throat> Dragi colegi, primul punct de pe ordinea de zi în această după-amiază este un schimb de uh, opinii privind combaterea pirateriei în Golful Guinea. Aș dori să urez bun venit acum celor doi uh, invitați domnul Adrian van der Mer, uh, șeful unității pentru instrumentul de stabilitate din Euro uh, Comisia Europeană DG DEFCO și domnul Sean Doyle, șeful diviziei pentru Africa Occidentală din cadrul Serviciului uh, de Acțiune Externă. După cum știm cu toții, ne ocupăm de această problemă a combaterii pirateriei. Am discutat foarte frecvent despre această uh, tematică în cadrul misiunilor PSAC din uh, Cornul Africii. Astăzi vom vorbi însă despre Golful Guinea. Fără niciun întârziere, îi voi da cuvântul domnului Van der Meer. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această ocazie de a spune câteva cuvinte despre activitățile noastre în Africa de Vest. Este o onoare pentru mine să mă adresez comisiei dumneavoastră pentru prima dată. Permiteți-mi în primul rând să vă reamintesc că în cadrul Comisiei Europene se implementează instrumentul pentru stabilitate cu o parte majoră dedicată combaterii pirateriei și uh, amenințărilor la nivel mondial. În acest cadru există o parte importantă dedicată sprijinului pentru infrastructurile critice. În acest context ne ocupăm de Africa de Vest mai ales pentru că ne-am dat seama că activitățile se mută din Africa de Est către vestul Africii. Totuși există o diferență majoră aici și anume în Africa de Vest, în uh, Golful Guinea, activitățile de piraterie se axează mai ales pe transporturile de petrol. Este o diferență majoră dacă ne uităm la ce se întâmplă în regiune. Până acum am asistat la 98 de cazuri, în special din Nigeria, care au fost axate exact pe această problemă. În iunie s-a registrat o evoluție importantă la Yaoundé, unde liderii din Africa Centrală și de Vest au avut uh, inițiativa de a colabora pentru combaterea pirateriei. Este o evoluție importantă pentru că um, constituie un sprijin important și pentru activitatea noastră. Este nevoie de un uh, sprijin politic suficient din partea țărilor partenere și Citind uh, declarațiile făcute cu această ocazie, putem constata că activitățile din părțile de est, mai ales în ceea ce privește codul de conduită pentru Djibouti, sunt acum um, um, replicate și în uh, vestul Africii. <clears throat> Programul foarte ambițios al, Uni al Comisiei Europene de 4,5 milioane de euro își uh, propune să combine procesul politic pe care tocmai l-a prezentat cu un program de protecție a rutelor maritime critice din Golful Guinea. Este un proiect care a început acum câteva luni. Acționează aici un consorțiu condus de statele membre și de țările partenere, încercând să implementeze inițiative de combatere a pirateriei. Avem patru părți ale acestui proiect. Pe de o parte, încercăm să ne instruim partenerii în ceea ce privește activitățile de reacție în cazuri de criză, încercăm să întărim cadrul legislativ pentru a ne asigura că există un uh, proces juridic și judiciar și cei care sunt uh, uh, prinși sunt tratați în conformitate cu drepturile omului. De asemenea, implementăm un sistem de schimb de informații pentru ca statele implicate să poată să comunice între ele dacă se constată nave suspecte sau acte uh, suspecte. Acest centru de comunicare este stabilit în Camerun. Domnule președinte, este foarte clar că acest gen de activități uh, pot să continue numai cu sprijinul deplin al țărilor partenere. Prin urmare, am uh, stabilit un contact cu autoritățile din Benin, Togo, Nigeria, Camerun și Sao Tome, care și-au asumat angajamentul de a participa la acest proiect. Încercăm să obținem și angajamentul uh, guvernelor din Gabon, și din uh, Guinea Ecuatorială prin intermediul reprezentanțelor uh, Comisiei Europene. De asemenea, încercăm să stabilim și să se deschidem și puncte uh, de contact naționale care să ne ajute la implementarea acestui program, puncte care să funcționeze în țările partenere. După o perioadă de șase luni, putem să evaluăm deja primele rezultate ale procesului de formare, de instruire, însă este nevoie de eforturi suplimentare. Foarte sincer, nu este deloc uh, o misiune ușoară, pentru că problematica este cu adevărat controversată și complexă. <clears throat> În al doilea rând, încercăm în continuare să identificăm uh, partenerii adecvați în țările în care dorim să activăm. Și trebuie să mai adaug că experiența pe care am uh, câștigat-o în alte proiecte maritime din Africa sau din alte puncte de pe glob va fi și ea transferată în cadrul acestui proiect. Și profit de această ocazie pentru a preciza că uh, intenționăm să ne extindem activitățile în Oceanul Indian și probabil că acesta va fi și subiectul unui, unei discuții viitoare în cadrul subcomisiei dumneavoastră. Iată, informarea pe care vroiam să o fac în fața dumneavoastră cu privire la acest program din Africa de Vest și sunt convins că și colegii de la Serviciul European de Acțiune Externă vă vor prezenta imaginea de ansamblu a tuturor inițiativelor care au loc pe teren. Repet că această protecție a infrastructurilor critice constituie un punct foarte important al activităților noastre și dorim să asigurăm rute maritime sigure pentru navele noastre în această parte a lumii. Mulțumesc foarte mult, domnule Van der Mer. Și acum îi dau cuvântul uh, domnului Doyle de la Serviciul European de Acțiune Externă. Vă rog. Thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Alături de colega mea, doamna Davis, venim uh, de la Directoratul pentru Africa de Vest din Serviciul European pentru Acțiune Externă. După cum știți, uh, SAE are un rol de lider în inițiativele politice, mai ales în domeniul uh, PSAC+. Este um, E vorba de inițiative noi și importante din ultimele luni. Colegul meu de la DEFCO a descris uh, proiectul CRIMGO și situația din uh, zonă și modul în care se dorește să se creeze situație stabilă pentru a face față problemelor din zonă. Au crescut ritmul atacurilor piraților din Nigeria, Ghana, Guinea și așa mai departe, deci în golful Guineei numărul uh, atacurilor uh, a crescut foarte mult, practic s-a dublat în fiecare an din ultimii trei ani. Numărul marinarilor atacați a fost de 966 în 2012 și 851 în uh, Golful Aden. În Nigeria este țara cu cele mai multe probleme, dar problemele se extind și spre nord și spre sud. Dar aici nu e vorba doar de piraterie. E vorba de crima organizată în general legată de piraterie care afectează regiunea. Această regiune se află pe ruta, din, ruta drogurilor uh, din America Latină spre Europa dar trec pe acolo și uh, comerțul cu arme ilegale, comerțul cu ființe umane, traficul de ființe umane și, bineînțeles, traficul de droguri. Obiectivul nostru este să luptăm împotriva tuturor acestor flageluri în uh, întreaga zona Africii de Vest, din Senegal până în Angola, în 12 state, plus în insulele Capo Verde și Sao Tome în Principe. Problemele nu sunt identice cu cele din Cornul Africii. În Cornul Africii ne aflăm în ape internaționale. În Africa de Vest sunt în apele teritoriale ale unor țări. Deci, în jurisdicțiile naționale ale unor țări, care au capacități navale, majoritatea au capacități navale și există acorduri, cum ar fi între Marina Nigeriei cu Marina din Benin. Deci avem nevoie de abordare diferită de cea din Cornul Africii și din Somalia. Este mai mult vorba de coordonare, de schimbul de informații și de crearea capacităților. Și cu siguranță, la un moment dat, trebuie să acordăm atenție echipamentelor. Dar nu uh, cu câteva embarcațiuni de, de pază de frontieră rezolvăm problema. Abordarea noastră este să ne bazăm pe rezultatul summitului celor două organizații regionale pentru Africa de Vest și pentru Africa Centrală, care a avut loc în Iaunde, Camerun, în iunie, unde șefii de state din țările respective au căzut de acord în legătură cu abordare comună, un fel de strategie care include un cod de, coduri de conduită de urmat de statele membre ale acestor organizații ne dăm seama că capacitățile acestor țări sunt foarte diferite de la unul la alta. De obicei, uh, capacitățile sunt scăzute și chiar dacă există voința politică de a lupta împotriva acestor probleme, uh, nu este cazul în toate statele din regiune. Dar dorim să acționăm acționăm și pe baza principiului că prevenția în această zonă a lumii, folosind lecțiile învățate de cealaltă parte a Africii, este cel mai bun motiv de a începe acum. Dacă mai așteptăm, ne va costa mult mai mult. Și pe rutele de transport maritim, uh, proprietarii de nave doresc să acționăm acum înainte de a se suferi pagube și mai mari. Dorim să avem o strategie comună cu statele membre și uh, avem în curs consultări cu Comisia, nu doar cu directoratul DEVCO, ci cu mai multe directorate generale de la Comisie, cum ar fi cel pentru pescuit, pentru afaceri interne, DG MUV, transporturi, DG Mediu și așa mai departe. Um, deci, Încercăm să mobilizăm cât de multe instrumente și capacități din diferitele părți ale Comisiei, ale instituțiilor europene în general, inclusiv Fondul European pentru Dezvoltare, Fondul pentru Stabilitate și așa mai departe. Dar încercăm uh, probabil în ianuarie, să ne adresăm grupului de lucru pentru Africa din Consiliu pentru a mobiliza statele membre. Ne-am întâlnit deja de, cu mai multe state membre pentru a discuta despre principii, despre probleme și toată lumea este de acord că aceasta este calea care trebuie urmată. Deci avem un dublu proces care va rezulta, uh, din care va reieși o strategie pentru Golful uh, Guineei, care nu va fi o strategie Uh, SAE, ci o adevărată strategie UE. Obiectivul nostru este să monizăm toate instrumentele și să abordăm ansamblul problemelor, nu doar strict pirateria, care nu este o problemă simplă, dar dorim să acoperim toate problemele legate de criminalitatea organizată. Știm că trebuie să acționăm și uh, pe pământ, nu doar pe mare pentru că multe, majoritatea acestor probleme uh, se constată pe, uh, pe uscat. Așa cum am spus, uh, coordonarea va fi crucială. Va trebui să ne-am dovadă de multă flexibilitate, să știm ce e posibil pentru noi și pentru statele membre, ce s-a planificat cum evoluează problema în urma măsurilor de luptă luate în diferitele țări. Observăm, de exemplu, în cazul traficului de, drog- de droguri, că problema se deplasează spre alte zone uh, pentru a continua transportul drogurilor. De aceea e nevoie de o reacție foarte flexibilă. E nevoie și de voință politică, care, după cum am spus, variază de la o țară la alta și necesită flexibilitate din partea noastră și considerăm că aranjamentele de la Lisabona între statele membre și în um, reprezentarea externă ne permit să evaluăm cu statele membre la uh, locul respectiv, uh, voința politică și modul în care inițiativele instituțiilor europene funcționează și de ce reacție e nevoie din partea noastră. Deci flexibilitatea este un element cheie. În fine, schimbul de informații furnizarea informațiilor țărilor din zonă, schimbul de informații între țările din zonă și între noi și între noi și statele membre, toate acestea sunt elemente foarte importante. Noi sperăm că în această strategie putem uh, să avem o abordare generală la diferite niveluri, inclusiv la nivelul de statele membre și la nivelul Comisiei cu diferitele sale instrumente. Apoi, avem de gând uh, să dezvoltăm programe specifice pe teme specifice în uh, subregiuni uh, din um, sub zone din această regiune. Îmi pare rău că am vorbit cam mult, dar dorim să avem abordare cât de generală. Pentru că observăm că trebuie să ne bazăm pe doi piloni, pe instituțiile europene de, pe de o parte uh, și pe PSAC pe de altă parte. Și aici statele membre vor avea de acționat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Doyle, mulțumesc, domnilor. Acum dau cuvântul eurodeputaților pentru a pune întrebări. După cum am spus, am discutat deja de câteva ori despre operațiunea Atalanta și cred că e important să vă întrebăm ce ați învățat din operațiunea Atalanta. Ce puteți folosi în Golful Guinea din ce ați învățat în cadrul misiunii Atalanta. Misiunea Atalanta este importantă în cooperarea noastră, dar și în cooperarea cu NATO și cu țări terțe. Deci, de aceea v-am pus această întrebare. Doamna Copa are cuvântul acum din grupul socialist. Vă rog. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentare. Ne bucurăm mult de operațiunea Atalanta, noi aici în Parlament. Considerăm că este un exemplu care arată că Comisia, dacă are un obiectiv specific, poate obține rezultate specifice. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Lizec, și anume că trebuie să folosim lecțiile învățate în cadrul acestei operațiuni și, de aceea aș dori și eu să ascult observațiile dumneavoastră în legătură cu legătura cu misiunea Atalanta. Pe, în același timp, um, când um, atacurile piraților uh, au scăzut în număr în Somalia, au crescut numărul uh, atacurilor piraților de cealaltă parte a Africii. Conform biroului maritim internațional, în Golful Guinei au avut uh, loc atacuri asupra diferitelor tipuri de nave și principalul obiectiv al acestor atacuri era să se ia um, ostatici prizonieri. Uh, dar de multe ori aceste atacuri nu au fost raportate la timp din cauza pregătirii uh, insuficiente a autorităților locale. De asemenea, victimele de multe ori nu știau că acesta este um, mai nou o zonă periculoasă. Deci, trebuie să se creeze un organism regional pentru a lupta împotriva pirateriei în Golful Guineei. Rutele critice uh, Um, pentru transport în Golful Guineei uh, trebuie să ne permită să mm, creăm o situație de securitate mm, pe această coastă. Eu aș întreba Comisia, care sunt acțiunile concrete în pregătire pentru CRIMGO? Și aș întreba Serviciul de Acțiune Externă care sunt principalele elemente ale strategiei și cum credeți că se face legătura între aceasta uh, și uh, strategia de securitate maritimă care va fi adoptată. De asemenea, aveți de gând uh, să implicați uh, sau doriți să organizați și o implicare civilă CFDP în Golful Guinei? Mulțumesc, doamnă Copa. Mai dorește altcineva să pună întrebări dintre membrii? Nu? Atunci, dau cuvântul mai întâi domnului Van Demer pentru a răspunde. Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Legat de învățămintele pe care le-am tras, în primul rând aș dori să spun că în jargonul nostru aplicăm uh, măsuri uh, soft, ca să spun așa. Și voi spune acum care sunt aceste măsuri. Dar principalele învățăminte pe care le-am tras din partea cealaltă a Africii, din uh, cornul Africii, Golful Aden, este că trebuie să intervii de vreme. Cu alte cuvinte, când se întâmplă evenimentele, abordarea preventivă este mult mai uh, bună decât uh, una de vindecare. Acum deja suntem prezenți în vestul Africii pe baza acestei abordări preventive, dar după cum am mai spus, ce este important este că avem uh, implicare politică mai devreme decât s-a întâmplat în cazul uh, Estului Africii. Și liderii politici au dat seama că este important să coopereze uh, pe această problemă pentru că ea le amenință dezvoltarea. Voi sublinia ce am spus mai devreme. E nevoie de o combinație de măsuri, dezvoltare și securitate pentru a rezolva aceste probleme. Și aceasta este abordarea noastră. Legat de întrebarea specifică despre aspectele de securitate și programul CRIMGO, avem patru componente pe care le aplicăm în momentul de față. O componentă de instruire maritimă, prin care încercăm să folosim experiența de afară pentru a crește nivelul de răspundere la criză în vestul Africii. În al doilea rând, poate pentru unii care lucrează în Uniunea Europeană este uluitor, nu prea există schimb de informații între uh, state referitor la vasele suspecte și um, acțiunile suspecte din acea zonă. Ceea ce încercăm să facem și ce am făcut și în altă parte este să creăm un sistem computerizat prin care să poată fi schimbat uh, informație online în timp real în rândul statelor implicate. E un aspect foarte important. În primul rând, pentru că Vrem să creăm o atmosferă de încredere între statele implicate. Apoi, uh, lipsa de echipamente este de asemenea o problemă pe care vrem să o rezolvăm prin acest program. În al treilea rând, uh, din analizele noastre, reiese că există lipsuri juridice în statele implicate. Trebuie să se ajungă la politici uh, complexe de securitate și să se garanteze acces corect la justiție în cazul piraților prinși. Este un punct important al eforturilor noastre și, în ultimul rând, după cum s-a mai spus, chestiunea depinde foarte mult și de cooperarea regională Există două organizații, ECOVAS și ECAS, și vrem să consolidăm capacitățile lor și să cooperăm cu ei în materie de cooperare între state. În această privință încercăm să implicăm și secretariatul uh, Consiliului de Cooperare din Golf și acesta s-a implicat în eforturile uh, noastre. Iată programul nostru, uh, patru uh, piloni principali. Toate sunt puse în aplicare prin eforturile statelor membre Trebuie să ne orientăm la fața locului, dar trebuie să vedem și ce am învățat până acum din acțiunile din Uniunea Europeană și din alte părți, conform programelor despre care am vorbit aici și care sunt subiectul discuției noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Doil acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând ar trebui să spun că programul privind rutele critice este unul în valoare de 4 milioane de euro. Doar două sunt uh, implicate în programul privind vestul Africii. Strategia privind Golful Guinei, despre care vorbim acum, este o operațiune mult mai extinsă și este menită să confere coeziune în mai multe activități. CRIMGO este doar una din activități. Există multe măsuri luate de statele membre, dar și de prin alte uh, instrumente de ajutor ale Comisiei. Deci vorbim despre două lucruri diferite. Un lucru este o parte dintr-o strategie mai largă. În ceea ce privește uh, învățămintele pe care le-am tras din Atalanta, colegul meu a vorbit deja despre uh, prevenția. A preveni este mai bine decât a trata. Vrem să implicăm uh, nu doar statele membre, ci și uh, țările terțe. Bineînțeles, avem o strategie europeană, dar o producem într-un context în care coordonarea este foarte importantă și ne vom folosi de toate mecanismele de coordonare posibile pentru a putea coopera bine cu ceilalți actori implicați. Și Statele Unite sunt un actor important, au contribuit foarte mult la siguranța maritimă din acea regiune. Strategia Sahel de pe uh, uscat este un exemplu important a punerii în practică a strategiilor de uh, dezvoltare și siguranță. A fost creată în 2011 și, în ciuda loviturii de stat din Mali, rămâne cu siguranță o bază strategică potrivită pentru ceea ce încercăm noi să facem în acea parte a lumii. Acum încercăm să ne extindem în Ciad și în Burkina Faso în prima etapă și Apoi vrem să aplicăm și măsuri pentru siguranța civililor. Am discutat în următoarele uh, zile în uh, Comitetul pentru Siguranță și Apărare acea strategie. Și lecția este că este nevoie de o strategie uh, coerentă pentru a aborda aceste probleme. Avem uh, operațiuni în Niger și programe de instruire pentru forțele armate din Mali. Referitor la ostatici și la um, vase, luarea de ostatici este practic uh, scopul uh, piraților în Africa de Est de ceva vreme. În Africa de Vest încă nu este o practică foarte răspândită, nici pe departe, la scara la care era practicată în uh, Africa de Est. Și prevenția este foarte importantă, trebuie să luăm măsuri rapid. Apoi, în ceea ce privește transporturile navelor, Um, credem că industria navală este foarte uh, conștientă de această problemă, dar există un dezavantaj în ceea ce privește costurile asigurărilor și Rezultatul este că uh, o problemă endemică este sub raportarea și nu putem să ne dăm seama care este amploarea adevărată a problemei. Probabil că cifrele legate de atacuri sunt mult uh, sub realitate. Unul din elementele viitoarei strategiei, viitoarei strategii. creăm uh, separat o strategie uh, privind uh, activitatea maritimă, dar este nevoie să creăm o cooperare între statele din regiune, între organizațiile din regiune, cele trei, dacă punem la socotare și Comisia privind Golful Guineei. Apoi, consolidarea instituțiilor și capacităților în diversele state și în cadrul um, și în cadrul asociațiilor ECAS, uh, ECOVAS și așa mai departe. În al treilea rând, trebuie să vedem care sunt cauzele adevărate, trebuie să creăm programe și să încercăm să uh, luăm măsuri în rândul comunităților locale de pescari. și să vedem uh, cum putem combate șomajul și uh, problema sărăciei, care este deosebit de mare în uh, comunitățile de coastă. Și apoi să creăm structuri de cooperare între aceste țări, pentru că unele, majoritatea, nu au un sistem judiciar, nu au cadrul necesar, nu au un lanț judiciar care să poată să facă față persoanelor ce ar putea fi arestate. Trebuie să luăm multe măsuri structurale între țări, în țări și în cadrul organizațiilor regionale. Orice activitate legată de consolidarea capacităților și instituțiilor, vă dați seama. Apoi, în uh, ceea ce privește politica comună de apărare, consolidarea capacităților în uh, rândul armatei, al instituțiilor și uh, oferirea de echipamente, inclusiv uh, facilitarea în ceea ce privește uh, colectarea ofertelor de echipament. Asta am făcut și asta vom face și în, în Mali atunci când s-a pus problema deficitului de echipamente. După cum am spus, scopul nostru nu este să creăm un sistem limitat, ci să creăm o strategie deschisă în care să preluăm cât de mult posibil. Să încercăm uh, să identificăm Um, deficitele și apoi să le rezolvăm și să creăm priorități. Mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult! Este clar că subcomisia noastră va urmări cu mare atenție evoluția acestor aspecte și poate că în viitor vom vorbi uh, din nou despre aceste operațiuni. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Trecem acum la următorul punct un uh, punct cu siguranță interesant. Mă aștept la o dezbatere animată între invitații noștri și membrii comisiei noastre pe subiectul apărării antirachetă. Cei doi invitați sunt uh, Roberto Zadra, șeful secției uh, de apărare mm, antirachetă din cadrul NATO și domnul Nicolae Korciunov, reprezentant uh, permanent al Rusiei la NATO. Sau uh, îl avem printre noi de asemenea și pe uh, domnul Franz Kleik, care are o expertiză foarte importantă în uh, domeniul studiilor analitice din sectorul apărării și va lua și dumnealui cuvântul în finalul uh, acestei dezbateri. Pentru început îi dăm cuvântul domnului Zadra care ne va spune care este situația proiectului uh, de apărare antirachetă. Mulțumesc, ca să fie totul clar, cât timp am la dispoziție? În principiu cerem invitațiilor să vorbească timp de 8-10 minute și apoi vor primi întrebări din partea membrilor comisiei noastre și vor avea ocazia să se exprime din nou. Mulțumesc foarte mult! Am uh, o plăcere, am avut plăcerea de a uh, conduce și uh, discuțiile privind apărarea antirachetă NATO-Rusia. Și dacă ar trebui să rezum în câteva cuvinte care este stadiul acestei uh, probleme, m-aș exprima pe patru puncte. În primul rând, care este situația actuală cu privire la NATO. În rezumat, până acum totul e bine. Activitățile NATO avansează conform calendarului. Știți că după summitul de la Lisabona din 2010, la un an și jumătate, la Chicago, NATO a declarat și a anunțat deschiderea capacităților, capabilităților interimare. Aceste capacități interimare se vor axa pe apărarea populațiilor și teritoriilor din sudul Europei împotriva potențialelor atacuri uh, cu rachete. În măsura posibilităților. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că NATO recunoaște că această capacitate, aceste capacități interimare nu sunt suficiente pentru a asigura o apărare completă. E vorba de posibilități limitate. E vorba de o navă în Mediterană cu interceptori de tip SM-3 plus un radar în Turcia sau două radare în Turcia și apoi trebuie Uh, să discutăm despre partea de comandă și de control care se situează în Germania. În al doilea rând, care este obiectivul NATO și cum îl va atinge? Obiectivul apărării antirachetă NATO este să ofere o apărare completă tuturor teritoriilor NATO este însă un obiectiv de durată pentru care va fi nevoie de mulți ani, probabil până la sfârșitul acestui deceniu. Statele Unite au prevăzut trei faze aici. În cadrul uh, EPA, EPAA, abordarea europeană adaptivă în etape, fazele 1, 2 și 3 sunt prevăzute până în 2018 și se, va, se vor face eforturi pentru ca aceste capabilități să devină cât mai solide. Deci la Lisabona s-a anunțat uh, inițierea acestor capacități, la Chicago s-a vorbit despre dezvoltarea lor și acum ne dorim să ajungem la situația în care șefii de state și de guverne pot să declare Uh, demararea acestor capacități și apoi uh, funcționarea lor la viteză de, la uh, capacitate de plină. Acum trebuie să vedem când NATO va ajunge la acest nou punct de îndeplinire a obiectivelor sale. Discuțiile sunt în curs și uh, Ele se referă nu numai la, la uh, capabilități, ci și la mecanismele de comandă și de control și la alte aspecte din contextul mai larg de natură militară, care trebuie și ele luate în considerare. În al treilea rând, contribuțiile naționale la uh, apărarea antirachetă NATO, În primul rând, Finanțarea NATO se referă mai ales uh, la partea de comandă și control a acestor capacități de apărare antirachetă, finanțare care se ridică pe o perioadă de un deceniu practic la un miliard. De asemenea, există uh, și uh, finanțări voluntare naționale, deci NATO uh, Uh, plătește o parte colectivă, dacă vreți, pentru uh, comandă și control, iar restul este finanțat pe bază voluntară de către statele naționale niște contribuții naționale mai uh, mari ar servi cu siguranță la o mai bună gestionare a acestui sistem și sigur este uh, și aici o ocazie de cooperare multilaterală, inclusiv în domeniul uh, apărării inteligente. Și acum, uh, ultimul uh, punct, uh, cel mai dificil, și am alături de mine uh, pe distinsul coleg din Rusia care va putea să um, vă furnizeze mai multe detalii pe această temă a cooperării cu Rusia. În 2010, la Lisabona, după cum se vede și în documentul de declarație de la Lisabona, există acolo un obiectiv dublu. Pe de o parte, decizia de a dezvolta capacitățile de apărare antirachetă, balist, antirachetă balistice NATO și oferta de cooperare către Rusia în acest sector al apărării uh, antirachetă un obiectiv dublu care în prezent uh, nu uh, a fost atins și nu se prevede o atingere a lui uh, în viitorul apropiat. NATO merge înainte, însă cooperarea NATO-Rusia în acest domeniu nu merge înainte. 2013 a fost un an frustrant pentru mine și nu sunt singurul. De ce? Pentru că avem mai multe misiuni care ne-au fost acordate prin inter... în urma summitului uh, NATO-Rusia, uh, misiuni de uh, dezvoltarea unui cadru de cooperare. Aceste misiuni însă sunt în întârziere, trenează. În mare am uh, organizat un exercițiu în primăvara trecută în Germania și, uh, și în acest domeniu lucrurile nu avansează foarte rapid. Uh, NATO a făcut o propunere la Chicago uh, în cadrul NRC, în cadrul Consiliului NATO-Rusia, cu privire la uh, deschiderea, inițierea unui centru de date NATO-Rusia cu privire la rachetele uh, balistice. Și nici acest lucru nu uh, s-a realizat. Ca urmare, foarte pe scurt, lucrurile nu avansează în acest sector. Mă consider uh, președintele unui grup uh, de negocieri sau de lucru care este practic uh, suspendat pentru moment, este în așteptare. Există diferențe fundamentale de viziune între parteneri care se referă la discuțiile de a avea un sistem comun versus un sistem separat problemele juridice, iată câteva din aspectele cheie unde nu am reușit să avansăm. Au trecut trei ani de când NATO a propus uh, Rusiei să semneze o cooperare în uh, domeniul apărării antirachete și iată tot ce am reușit să realizăm până acum. Uh, deși sunt o persoană optimistă, nu sunt deloc optimist acum. Știu că nu vom putea să obținem niciun progres dacă nu se ajunge la uh, Uh, un uh, acord bilateral între Statele Unite și Rusia. Consiliul NATO-Rusia NRC poate să aducă o valoare adăugată la aceste negocieri, dar nu poate să înlocuiască acordul la care trebuie să ajungă Rusia cu Statele Unite. Mulțumesc foarte mult! Veți lua cuvântul din nou în uh, dezbaterile care vor avea loc imediat. Domnule ambasador, știm că sunt că există probleme în acest domeniu. Foarte mulți politicieni, ambasadori, persoane publice s-au exprimat și-au exprimat preocuparea. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte. Bună. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici și mă bucur că mă aflu alături de Roberto Zadra. Um, voi începe de la ceea ce a spus Roberto în legătură cu nevoia Rusiei de a coopera. Mai întâi, permiteți-mi să vă amintesc de forumul de la Bruxelles în martie 2010 și atunci secretarul general pentru securitate a propus ajutorul Rusiei pentru a crea un acoperiș de securitate pentru apărarea antirachetă, un acoperiș de securitate pe care îl construim împreună și îl gestionăm împreună. Deci, un acoperiș de securitate unic în care să contribuim cu toții la costuri, dar uh, profităm cu toții de avantajele sale. Am uh, acceptat această ofertă și uh, declarația din summitul de, de la summitul de la Lisabona s au regăsit uh, um, um, o formulare în legătură cu cooperarea pentru uh, scutul antirachetă. Obiectivul era crearea unui cadru pentru această apărare antirachetă, dar din păcate au apărut curând divergențe de opinii între NATO și Rusia Ulterior, președintele rus Medvedev a propus un sistem comun bazat pe apărarea comună a populațiilor noastre, a teritoriilor noștri împotriva um, amenințărilor um, balistice din uh, afara zonei. Astfel, uh, acest acoperiș uh, comun ar fi permis Rusiei și uh, organizației NATO să co coopereze ca parteneri egali. Conform articolului 5 din Tratatul uh, Atlanticului de Nord, uh, spune că orice cooperare se bazează pe principiul cooperării între două sisteme separate, dar coordonate, care înseamnă că două acoperișuri, că ar fi existat două acoperișuri, unul lângă altul. Dar o astfel de abordare nu răspundea unui element esențial pentru Rusia, și anume preocuparea ca sistemul creat în Europa de Statele Unite și NATO ar uh, putea submina um, forțele și posibilitățile Rusiei uh, uh, de disuasiune uh, antibalistică. Am putut totuși să facem un exercițiu în martie 2012 în Germania și ne-am concentrat pe apărarea antirachetă cu elemente de apărare antirachete teritoriale. Acest exercițiu a arătat eficiența apărării antirachetă care creștea dacă creștea nivelul cooperării. Am uh, comparat rezultatele modelului NATO a două sisteme de apărare antirachetă coordonate cu abordarea rusă și anume aceea de a folosi un sistem comun. Și exercițiul a arătat că un sistem comun urma să aibă cele mai bune rezultate. Dar în momentul în care am dorit să folosim aceste rezultate într-un raport de după um, această acțiune, uh, mai multe state NATO au uh, modificat textul pentru că, din punct de vedere politic, se părea că nu este acceptabil. Uh, discuțiile privind apărarea antirachetă din cadrul NRC, Consiliului NATO-Rusia, așa cum a spus și Roberto, nu avansează. Nu s-au făcut pro, uh, progrese de peste un an. Și uh, ceea ce s-a spus în declarație de la Lisabona, așa nume operațiuni comune, uh, um, nu sunt posibile și perspectiva este destul de negativă. Iată, acesta este o fațetă a situației în legătură cu uh, Uh, discuțiile de cooperare pentru a face din apărarea antirachetă uh, o afacere comună. Nu s-au obținut rezultate. Dar cealaltă fațetă este de asemenea foarte importantă. Sunt din ce în ce mai multe dovezi că activele SUA-NATO pot reprezenta un risc la adresa Interesul strategice ale Rusiei. Acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru Europa și la nivel global. Adică nu trebuie să uităm faptul că există legături între aspectele ofensive strategice și cele defensive. În 2010, în tratatul uh, uh, SUA-Rusia s-a spus acest lucru. Acest lucru înseamnă că dacă o parte își sporește capacitățile defensive, uh, cealaltă parte uh, va reacționa consolidându-și la rândul ei arsenalul nuclear. Uh, această escaladare a situației creează insecuritate, incertitudine și deci securitatea și previzibilitatea se deteriorează pentru toată lumea. Nu suntem singurii vizați. China își modernizează și se extinde arsenalul nuclear ca reacție la eforturile de apărare antirachetă SUA din zona Pacificului și alte țări din regiune sunt forțate să reacționeze și astfel să creeze dinamici periculoase în regiune. Și situația se, detensionează tensionează, după cum observăm în momentul de față. Dar să revenim la Europa. La conferințele de securitate de la Moscova de anul acesta și de anul trecut, am prezentat calcule care arată că eforturile de apărare antirachetă SUA-NATO din Europa reprezintă riscuri pentru uh, forțele ruse de apărare. Uh, faptul că s-a trecut la faza 4 din uh, programul antirachetă din Europa Uh, reprezintă o problemă pentru noi. Chiar uh, activele din faza 3 reprezintă un risc pentru noi. Și uh, în zona Oceanului Arctic există um, nave militare cu capacități de interceptare. să nu uităm că există provocarea legată de uh, programul nuclear iranian. Aceasta a fost considerată principala, uh, principala amenințare în trecut. Dar dacă acordul cu Iranul este aplicat, practic uh, dispare stimulentul principal pentru uh, programul de apărare antirachetă din Europa. Dar dacă programul SUA-NATO continuă, uh, pentru uh, Rusia amenințarea crește pentru că nu vor fi alte state în zonă împotriva cărora pot fi direcționate aceste sisteme. Și numai cu o imaginație foarte bogată putem uh, vorbi despre amenințări coreene de, uh, de, de, de atacuri cu misile în Europa. Uh, președintele Obama în 2009 a spus că eliminarea amenințării iraniene va elimina principala forță uh, care duce la construirea capacităților antirachetă în Europa. Mulți experți independenți confirmă presupunerile noastre uh, legate de schimbarea um, priorităților SUA-NATO. Deocamdată, nu am obținut informații contrare care să ne spună că greșim. Din potrivă, SUA și NATO continuă cu programul lor, așa cum a spus Roberto, dar În ceea ce privește o soluție durabilă pentru apărarea antirachetă, este imperativ pentru Rusia să aibă, să obțină garantii solide că apărarea eh, antirachetă, eforturile de apărare antirachetă SUA-NATO nu vor submina capacitățile strategice ale Rusiei. Aceste garanții, bazat pe criterii militare clare, ar asigura o, că sistemul este adaptat obiectivului adică prevenirea amenințărilor limitate de atacul cu misile din afara Europei. În fine, nu trebuie să uităm că un scut dezvoltarea, dezvoltarea, dezvoltarea scutului uh, antirachetă în Europa trebuie să ne gândim la Europa în ansamblul săi, nu doar Uniunea Europeană sau țările NATO, ci o mare parte de alte state europene care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și în acest sens, până la aplicarea principiului indivizibilității securității, la care s-au angajat toate statele europene, este mai relevantă și mai actuală ca niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul eurodeputaților pentru a pune întrebări. Doamna Copa, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru prezentare. Cu siguranță nu este un subiect ușor de discutat acum, uh, scutul antirachetă. Întrebarea mea este uh, adresată domnului Corciunov. Am urmărit cu atenție declarațiile recente după decizia cu privire la Iran legată de poziția Rusiei că nu mai există o amenințare din partea Iranului și poate proiectul nu mai este de folos. Puteți să mai uh, vorbiți despre această problemă? Nu credeți că e cam de vreme să fim siguri că nu există niciun risc din partea Iranului? În Parlament am urmărit îndeaproape acordul acesta și suntem optimiști. Dar cred că avem nevoie de timp ca să vedem dacă toate clauzele acordului sunt puse în aplicare. Mi-e teamă că Rusia a sărit prea repede cu acest acord. Vreau să aud reacția dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kronberg. Mulțumesc. Mă voi referi tot la problema Rusia-NATO și cooperarea în scutul antirachetă. Există două apărări antirachetă separate. Ideea era să avem o apărare integrată, dar apoi invitatul nostru s-a referit la paragraful 5 ca motiv pentru două sisteme separate. Nu știu dacă acesta e motivul adevărat sau dacă există alte motive. Întrebarea mea se referă la transferul de tehnologie. Dacă aveți o apărare antirachetă integrată, aceasta presupune un transfer uh, de, de la americani la ruși. Înțeleg de ce americanii nu ar dori să facă asta. Și aș dori să, să-mi spuneți dacă într-adevăr paragraful 5 este motivul. Apoi, o întrebare legată de garanțiile politice. Rusia a cerut garanții uh, legale, garanții juridice, dar NATO a vrut să ofere doar garanții politice că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Puteți să clarificați aceste puncte și din partea NATO? Mulțumesc. Domnul Terho este raportor al unui raport uh, pe care am început să lucrăm implicațiile strategice și politice ale scutului antirachetă. Vă dau cuvânt. Da, voi continua mai mult sau mai puțin pe același subiect ca antevorbitorii mei. Nu am înțeles pe deplin problemele cu care vă confruntați în negocieri. Ambele părți, sau cel puțin în exprimare, par să fie de aceeași parte. Care sunt problemele concrete ale negocierilor? și, pe de altă parte, ce soluții am putea găsi. Domnul Corșunov a spus că e nevoie de garanții. La ce garanții vă referiți concret? De ce garanții aveți nevoie de la cealaltă parte? Mulțumesc. Mulțumesc și domnul Zamca are acum cuvântul. Da, aș dori să vă mulțumesc în primul rând. Vă mulțumesc pentru că avem șansa să auzim păreri diferite pe acest subiect. Cred că este foarte bine. Acum am câteva întrebări. Punctul de plecare în această dezbatere trebuie să fie evaluarea amenințărilor care sunt prezente nu numai astăzi, dar care ar putea să apară pe viitor. Prin urmare, Întrebarea mea este, am impresia că există o divergență de opinii. Îl întreb uh, pe domnul Zadra și pe domnul Corciunov care este definiția dumneavoastră a amenințărilor în următorii ani. Acum suntem unei schimbări care se se produce cu mare repeziciune ce s-a întâmplat în Iran, în Irak. Iranul acum uh, un an era o amenințare, dar s-ar putea să fie și mâine o amenințare. Apoi, a doua întrebare. Adresată ambasadorului rus. Ați folosit argumentul că scutul antirachetă ar putea să vă slăbească uh, capacitățile de descurajare. Știm că o parte din acele capabilități sunt reprezentate de capabilitățile de descurajare. Dar de ce? Pentru că NATO spune altceva, nu acesta este obiectivul scutului. Scutul poate fi direcționat împotriva mai multor ținte. Apoi ultima întrebare. Știm că scutul antirachetă are mai multe dimensiuni. Dacă ar exista un scut comun, ar implica doar rachetele balistice sau ar putea să intercepteze și rachete care uh, zboară la nivel mai jos. Acum îi dau cuvântul domnului Petrovici, doamnei Petrovici, uh, din partea Croației. Mulțumesc, în primul rând, vă mulțumesc domnilor pentru prezentări. Mă voi prezenta și eu. Sunt nou membru al Parlamentului European, dar înainte am fost uh, membru NATO-PE din partea Croației. Am o întrebare pentru domnul Corciunov. Ați spus în ultima parte a prezentației că relația între NATO și Rusia este foarte importantă și pentru țările din afara Europei. Uh, țara mea este strâns legată de țările din vestul Balcanilor. Încercăm să întreținem relații foarte strânse cu aceste țări. Cum credeți că afectează acest lucru um, situația securității în Balcanii de Vest? Vă mulțumesc. Propun acum să îi dau cuvântul domnului Corciunov întâi. 5-6 minute. So many questions, for not easy to follow and, uh... Au fost multe întrebări, cam greu de urmărit. Voi începe cu doamna Copa. Dacă nu este prematur să tragem uh, concluzii legate de problema iraniană, cum că aceasta ar fi rezolvată și că nu mai este nevoie de apărare antirachetă. Bineînțeles, este prematur, este doar începutul procesului, începutul deliberărilor. Dar, dacă vom vedea că nu există amenințări din partea Iranului, care ar fi motivul uh, mobilizării acestui sistem în Europa, pentru că Corea este foarte departe. Pentru regiunea Pacificului există amenințări, dar nu pentru Europa. În al doilea rând, mă voi referi la comentariul uh, lansat de Institutul pentru Studii Strategice de la Londra Iranul nu va avea în următorii 50 ani o rachetă balistică intercontinentală. Acesta este răspunsul la întrebarea pe care ați spus-o. Articolul 5. Dacă ni se pare nouă rușilor că articolul 5 este un obstacol pentru ca NATO să aibă o, un sistem de apărare antirachetă unic. Cred că depinde cum interpretăm articolul 5. Înțelegem bine, este un acord uh, vechi de peste 60 de ani. Există trupe NATO în Afganistan unele state NATO contribuiesc, contribuie financiar și acesta înseamnă că este externalizată securitatea sau nu. Apoi, transferul de tehnologie. Nu cred că americanii sunt dornici sau uh, că ar dori să transfere tehnologie în Europa. Este o problemă deosebit de delicată și când propunem un sistem unic, nu avem pretenția să primim tehnologii de la americani. Americanii au sisteme foarte bune de interceptare din afara atmosferei. Avem sisteme rusești, un sistem de informare care ar putea să ajute capabilitățile NATO să lucreze mai eficient. Nu anticipăm uh, transferuri de la americani în această privință, dar cred că Roberto poate să răspundă mai bine la această întrebare. Apoi, garanții politice. bineînțeles, sunt importante, dar uh, se schimbă foarte repede. Dacă la Casa Alba s-ar schimba administrația, situația s-ar schimba. garanțiile politice ar putea să facă relația noastră mai stabilă, cel puțin pentru o perioadă. De ce garanții avem nevoie de securitate? Avem nevoie de garanții mai puternice decât cele politice. Avem un acord pe hârtie, de câte interceptare e nevoie pentru ca NATO să facă față amenințării din Sud. 100, 200, unde ar trebui uh, instalate, sunt destule, care este viteza lor. dar am văzut că există locuri plănuite pentru uh, instalarea acestor capacități în România și în Polonia. Atunci ne punem întrebări. Este clar că uh, nu se pregătesc să facă față amenințării din Nord Corea, din Corea de Nord, mă scuzați. Vom discuta împreună arhitectura apărării antirachetă și la începutul prezentării mele am uh, menționat cuvintele lui Anders Fogh Rasmussen din 2010. Cooperăm, um, suportăm împreună costurile dar am văzut că NATO se dezvoltă în altă direcție, din păcate. rates difference. Uh, of course, threat assessment is, is very important, but... Uh, Sigur că evaluarea este foarte importantă. Evaluarea riscurilor, însă, în contextul NATO, există dezacorduri, chiar și acolo. Și a mai fost o întrebare despre cooperarea Balcanii, NATO, Rusia și implicațiile asupra regiunii Balcanilor. Balcanii nu sunt o regiune de vecinătate este una dintre regiuni. Într-adevăr, există unele țări care vor să adere la NATO, altele au rezerve din acest punct de vedere. Secretarul General al NATO a făcut o declarație spunând că toate regiunile ar trebui să se integreze în structura atlantică. Dacă Serbia însă își menține rezervele în acest domeniu, opinia sa ar trebui să fie luată în considerare și respectată de către secretarul general, care în același timp conduce și uh, Consiliul NATO-Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zadra! Puteți face observații și pe marginea discursului domnului ambasador. Da, voi încerca uh, să nu las nimic uh, deoparte. <clears throat> În primul rând, trebuie să vă spun că s-a făcut o declarație politică la cel mai înalt nivel, conform căreia apărarea antirachetă NATO nu este orientată împotriva Rusiei și nu va submina uh, capacitățile strategice ale Rusiei. Acest lucru a fost uh, afirmat de șefii de state care fac parte din NATO. Sigur că nu este o garanție juridică, însă un angajament politic la cel mai înalt nivel din partea 28 de națiuni este cel mai puternic element de asigurare În al doilea rând, știți foarte bine, uh, cinicii ar spune că este o tentativă de a readuce tratatul ABM cumva pe ușa din dos și de a-l reintroduce pe masa discuțiilor. Dar, după cum știți, uh, NATO nu are neapărat o istorie foarte mm, solidă în ceea ce privește ratificări de acest gen. La Lisabona, într-adevăr, exista un moment prielnic. Acum însă nu-l mai, nu-l mai văd. Și problema cheie rămâne lipsa de încredere. Aș spune că dezbaterile care apar în presă deseori sunt false. Este fals să spunem că apărarea antirachete balistice ar afecta, ar submina uh, interesele strategice ale Rusiei. Ați vorbit despre SUA și NATO, însă aici e vorba de mai mult, e vorba de controlul asupra spațiului, e vorba de uh, capabilitățile globale, deci toate aceste lucruri trebuie combinate pentru a înțelege uh, Uh, poziția Rusiei. Deci nu e vorba numai despre apărarea antirachete balistice NATO. Apoi, pentru domnul Terhop. Problemele reale cu care ne confruntăm acum uh, sunt de fapt blocajele pe care le constatăm la documentele pe care le negociem. La analiza comună s-au făcut peste 20 de revizuiri. Este un document plin de tăieturi, de sublinieri, de paranteze și nu am reușit să depășim aceste dificultăți pentru că în aceste fraze se reflectă dezacordurile existente. Iată unde se constată lipsa de progres și blocajul actual. La fel și la raportul privind uh, exercițiul asistat de uh, calculator. Un raport care a fost deja demarat anul trecut și nu l-am finalizat. Pentru că Rusia a interpretat exercițiul care a avut loc ca având uh, uh, ca având uh, ca, ca fiind interpretarea Rusiei fiind că ar trebui să se facă și alte exerciții pentru a se putea trage o concluzie. Este foarte important de asemenea să nu țintim, să nu arătăm cu degetul nicio țară anume ca o uh, amenințare potențială. Nu este ca în într-un joc de roluri unde fiecare arată ceva sau ascunde ceva. Este important să vedem că există progrese în ceea ce privește Iranul și programul nuclear. Sigur că este foarte încurajator. Și există declarații din partea șefilor de state care spun că dacă amenințarea se va schimba și NATO își va adapta poziția, bineînțeles. Nu putem să ignorăm ace- așa ceva. Deci, nu fac nicio legătură directă cu Iran, pentru că, repet, NATO nu vrea să arate cu degetul niciun, uh, nicio țară. Există dificultăți, poate, la nivelul unor state membre, dar nu la nivelul colectiv NATO. Pe noi ceea ce ne interesează este să răspundem la amenințarea uh, de atacuri cu rachetă care ar putea fi în creștere. O altă dezbatere falsă ar fi următoarea. Aliații, unii dintre aliați spun că nu putem să avem această cooperare cu Rusia pentru că Rusia nu este membru NATO. Recunosc și înțeleg că Rusia nu este membru NATO, să nu utilizez acest argument. În același timp, trebuie să constat că și Rusia susține exact uh, același lucru. În alți oficiali din Rusia au afirmat că nimeni în afară de Rusia nu este responsabil pentru apărarea teritoriilor ruse. Pe de o parte, se spune că nu avem cum să facem asta din cauza articolului 5 și pe de altă parte Rusia spune că ei sunt, rușii sunt singurii responsabili de propria lor uh, securitate. Ceea ce le duce din nou la această problemă de a le, de a le lupta cu proprii noștri demoni, lucru pe care n-am reușit să-l facem. Uh, Nicolae, ați uh, folosit niște termeni cheie, securitatea indivizibilă și echitatea. Sunt termeni pe care i-am tot auzit uh, în ultimul an și uh, nu sunt sigur că putem să uh, abordăm aceste problematici nu, prin, nu numai prin intermediul uh, apărării antirachetă. Sunt sigur că mai sunt și alte domenii. Cred că este foarte important să ajungem la un acord nu numai pe apărarea antirachetă, ci pe ideea că avem încredere unii în alții și vrem să cooperăm. Mulțumesc foarte mult! După cum am spus, uh, îi vom da cuvântul acum lui Franz Kleihek, care va concluziona această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru ocazia pe care mi-a oferit să trag concluziile acestei dezbateri. Uh, rețin trei elemente cel puțin din dezbatere și poate adaug câteva cuvinte în legătură cu propriul meu punct de vedere. Așa cum au spus mai mulți astăzi aici, cooperarea și activitățile în sprijinul cooperării între NATO și Rusia au fost stopate, practic, în ultimii ani, după un schimb de declarații și un prim exercițiu, um, o serie de uh, definiții comune, până la urmă nu evoluează nimic. Și având în vedere cele spuse de ambii vorbitori, nu ne putem aștepta la schimbări majore în următorii ani. Acestea fiind spuse, e interesant să vedem, să observăm faptul că dacă încredere, construirea încrederii se oprește la un moment dat, înseamnă că există motivații mai importante care nu ne permit să dezvoltăm aceste activități de cooperare. Și um, ar fi interesant să ne mai gândim și să mai discutăm aceste motivații. Um, dinamica securității și mediul securității a fost, a fost menționate de mai multe ori. Există o provocare, va exista mâine o provocare sau peste 10 ani? În um, acest uh, mediu de securitate uh, e greu de spus. Trebuie să se găsească un echilibru foarte delicat mai ales în ceea ce privește um, rachetele balistice cu rază lungă semnarea tratatului de către Iran uh, sau um, tratatul privind dezarmarea, un tratat privind dezarmarea nucleară sau controlul armelor nucleare nu înseamnă că un program uh, de apărare este oprit și va fi interesant să observăm ce se va întâmpla în următoarele luni uh, în programul de apărare antirachetă iranian atât dezvoltarea capacităților defensive, cât și cele ofensive durează. Nu sunt lucruri care se pot realiza într-un an sau în câteva luni. Deci, trebuie să fiți foarte, foarte atenți înainte să renunțați la ceva. Și este foarte important pentru noi toți uh, să fim foarte pe fază și să urmărim cu atenție ce fac ceilalți. Deci, dezvoltarea capacităților durează ani de zile de ambele părți și dacă apare o păsărică pe cer, asta nu înseamnă că mâine vine primăvara. Căutând modalități de construirea încrederii dincolo de apărarea antirachetă stricto sensu, eu cred că se poate face acest lucru prin cooperare militară. Nu trebuie să uităm că capacitățile de a distruge rachete au consecințe pe teren. Nu capacitățile militare vor curăța uh, în urma uh, unor astfel de evenimente. La nivel civil trebuie să se acționeze și în acest domeniu atât NATO cât și Rusia ar putea explora posibilități de a face schimburi de informații, de a face exerciții de a crea uh, sisteme de comandă și control, pentru că astfel nu s-ar contribui doar la cooperarea în domeniul uh, cooperării antirachetă, ci în general în situații de criză transfrontaliere, în uh, tot felul de cazuri de catastrofe. Și uh, cam, cam asta ar fi cam acestea ar fi observațiile mele. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru toate spusele dumneavoastră. Pot doar să spun că sunt sigur că vom mai discuta acest subiect pe viitor. Vă mulțumesc. Dar rămânem la același subiect după ce am auzit toate aceste informații, aceste prezentări. Acum um, avem mai multe cunoștințe despre sistem și trecem la punctul următor, care este același subiect un scut antirachetă pentru Europa și, Europa și implicațiile sale politice și strategice. E vorba de raportul um, domnului Sampo Telho. Vă rog, aveți cuvântul, domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face prezentarea mea introductivă în finlandeză, vă rog, deci să vă puneți căștile. Niin, hyvät kollegat, tässä raportissa keskityn kartoittamaan eurooppalaisen ohjuspuolustusjärjestelmän. Dragi colegi, în acest uh, bilanț privind scutul închirea închetă pentru Europa și implicațiile sale politice și strategice, am încercat să am o abordare neutră. Amenințarea um, unui atac nuclear continuă să fie o realitate în Europa, chiar dacă uh, riscul a scăzut și este o provocare minimă. Totuși, trebuie să abordăm chestiunea serios, chiar dacă sistemul european antirachetă poate să suscite pasiuni la nivel politic. Eu sper că putem aborda chestiunea din punct de vedere, de vedere tehnic, pragmatic. Ce vreau să spun? Pentru avea un sistem de luare de decizii, acesta trebuie să se bazeze pe date științifice, pe analize ale costurilor și beneficiilor unui astfel de sistem. Dacă hotărâm să construim un sistem de apărare antirachetă, acesta nu trebuie să fie doar o ideologie. Decizia trebuie să se bazeze pe elemente concrete și pe analize, pe, pe o analiză cost-beneficii, pentru că este un proiect care ar costa foarte mult. Considerăm că deocamdată nu avem suficiente date științifice neutre pe baza cărora să putem să luăm o decizie. De aceea, în raportul meu propun să se clarifice lucrurile uh, pentru a putea lua o decizie mult mai pragmatică. Vom construi acest sistem de apărare antirachetă sau nu? am încercat uh, să elaborez uh, un, uh, un, un plan pentru a construi sistemul pe baza unor analize. Este clar că ar fi, trebuie să stabilim care vor fi efectele strategice, care vor fi implicațiile um, în domeniul apărării comune. Am ascultat câteva reacții deja în această după masă. Um, cooperarea cu Rusia va fi crucială pentru a stabiliza acest sistem, pentru a stabiliza efectele acestui sistem um, de apărare antirachetă în Uniunea Europeană. Dacă nu avem un lanț de comandă eficient și care să în care luarea de decizie să funcționeze bine, sistemul antirachet ar fi ineficient. Nu voi vorbi mai mult pentru că cred că cunoașteți conținutul acestui raport, de aceea voi asculta cu interes observațiile și întrebările dumneavoastră. Thank you very much, Mr. Terho. Vă mulțumim, domnule Terho. Mă aflu acum într-o situație ciudată, pentru că trebuie să-mi dau mie cuvântul, pentru că sunt raportor din umbră pentru acest raport din partea PP-ului Și mă voi exprima în poloneză, pentru că uh, trebuie să menționez niște elemente tehnice. Vă rog să vă puneți căștile. Chciałbym podziękować bardzo panu. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Terho. Structura raportului său este bună, după părerea mea. Raportul este foarte coerent, dar uh, vom depune amendamente și uh, cred că vom reuși să ajungem la un acord în legătură cu forma finală uh, a raportului. Titlul este un scut antirachetă pentru Europa și implicațiile sale politice și strategice. Dar având în vedere situația actuală, adică faptul că se începe construirea acestui scut în cadrul NATO uh, pe baza instalațiilor americane, eu cred că trebuie să facă referire la acest proiect în text. După analizarea proiectului de raport, pot trage mai multe concluzii. Mai întâi, în calitate de raportor prin umbră, consider că Um, citind acest text, uh, putem avea încrederea că se descrie o situație în care Uniunea Europeană își construiește propriul scut antirachetă. Eu cred că trebuie să se acorde mai multă atenție scutului antirachetă NATO având în vedere deciziile de la Lisabona și de la Chicago în legătură cu asigurarea protecției antirachetă pentru întregul teritoriu NATO din Europa, pentru că sistemul acum se uh, construiește pe, baza capacităților antirachetă americane din Europa și capacitățile naționale ale statelor membre și pe baza unui uh, sistem de comandă comun. Sistemul uh, conform declarației de la Chicago, um, va funcționa astfel. Deci, eu cred că trebuie să vorbim despre interoperabilitatea sistemului NATO cu sistemul american. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că scutul antirachetă este o capacitate defensivă uh, care uh, trebuie să avanseze împreună cu capacitățile ofensive. Șefii de state și de guverne la Chicago au spus că sistemul are obiectivul de a apăra teritoriul NATO din Europa. E vorba de teritoriul statelor membre NATO, Europa continentală, um, insulele britanice, Marea Britanie, uh, Irlanda, Turcia și Groenlanda se spune că acesta este simbolul implicării Statelor Unite în relația cu Uniunea Europeană și statelor membre. Și uh, se um, de asemenea, și cred că această formulare trebuie subliniată, uh, trebuie înlocuită cu formularea implicarea Statelor Unite în NATO. De asemenea, se spune că acest sistem nu are obiectivul de a apăra o țară în care uh, se află sistemul respectiv, dar uh, nu e adevărat. E adevărat că aceste țări vor fi apărate, țările în care se află instalațiile, uh, dar aceleași instalații pot apăra și țările vecine. Apoi, în un, într-un alt articol, raportorul spune că, conform deciziilor americane, arhitectura antimisilă NATO nu va implica uh, Faza 4. Rachetele de interceptare din Europa și în apele teritoriale europene dacă acestea interceptează rachete eh, intercontinentale de primă generație, din eh, Orientul Mijlociu, de exemplu. Deci, apărarea Statelor Unite împotriva acestor uh, posibile amenințări ar funcționa pe baza unor capacități uh, de tip uh, uscat spre aer uh, din Statele Unite. Dacă s-ar construi uh, un scut, um, ar fi din faza a cincea. Eu cred că această recomandare ar fi corectă doar în situația în care Uniunea Europeană consideră că trebuie să construiască un scut antirachetă împotriva unui, unei amenințări, cum ar fi una din Corea de Nord. Deși condamnăm voința Coreei de Nord de a folosi arma nucleară, Totuși, această provocare este, această amenințare este mică pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește amenințările din Iran, nu vorbim despre uh, rachete antibalistice intercontinentale, ci rachete cu rază medie, pentru că dacă o țară ne-ar apăra cu rachete uh, cu rază medie de acțiune, atunci nu ar trebui să folosească neapărat rachete balistice și scutul NATO ar fi eficient și împotriva unor rachete balistice de primă generație nu foarte avansate. Apoi, o parte din uh, formularea uh, legată de lucruri de, de, discutate aur și anume Federația Rusă, cred că sunt formulări prea defensive. Uh, scutul nu este construit împotriva Rusiei, dar cred că Așa cum se spune în articolul 7, invitarea Rusiei de a participa la construirea acestui scut este, cred, prematură. NATO dorește să coopereze cu Rusia, dar e vorba de două sisteme independente, un sistem al NATO și un sistem al Rusiei, care cooperează. La Chicago am propus rușilor un regim de transparență, dar acesta trebuie să funcționeze în ambele sensuri, deci trebuie să încurajăm pe ruși să pregătească, o, să, să, să vină cu o abordare constructivă. Se spune de asemenea că nu trebuie să fie obstacole la adresa cooperării în alte domenii. Și cred că trebuie să adauge un articol în legătură cu rezultatul uh, negocierilor uh, de la Geneva, pentru că um, scuturile antirachetă uh, sunt construite uh, față de amenințarea iraniană. Dar, conform articolului uh, acordului recent, Iranul nu trebuie să îmbogățească uraniul uh, în proporție de peste 5%. Ultima observație, este important ca competențele și jurisdicțiile să fie clar uh, împărțite. Conform tratatului de la Lisabona, statele membre care fac parte și din NATO, dacă există o provocare directă din afara unei țări terțe, trebuie să-și acorde asistență um, prin NATO pe baza articolului 5 din uh, Tratatul Atlanticului de Nord. Iată care sunt observațiile mele. Dau cuvântul acum doamnei Copa. Um, Mulțumesc. Raportorul uh, din umbră Domnul Pașco este astăzi la uh, conferința de la Berlin uh, privind revizuirea PSAC, deci voi transmite observațiile dânsului și ale grupului nostru. Proiectul de raport al domnului Sam Potero pentru noi este mai mult un document de lucru, un punct de plecare pentru discuția în subcomisia noastră. Considerăm că acest text trebuie modificat în mod semnificativ. Din cel puțin trei motive. În primul rând, propunerea actuală nu este corectă din punct de vedere uh, concret. Uh, domnul Tero spune că scutul va oferi protecție pentru activele NATO, dar nu va putea proteja întreaga populație europeană. Am încheiat citatul. Dar, pe de altă parte, uh, se spune că există sprijin pentru uh, un scut antirachetă european care ar completa sistemele NATO. Sprijinul pentru un scut antirachetă european uh, nu cred că este realist în situația actuală cu criza financiară, cu reducerea bugetelor militare. Trebuie să fim realiști. De asemenea, nu știm că ar exista un proiect specific al Uniunii Europene în această direcție. În al doilea rând, grupul nostru a sprijinit constant în toate rapoartele de acest gen importanța complementarității între UE și NATO și importanța legăturii transatlantice. Aceste dimensiuni nu sunt acoperite suficient în proiectul de raport care um, vizează Uh, o misiune esențială a NATO. Trebuie să sublinieze complementaritatea UE-NATO. În al treilea rând, trebuie să ținem cont de evoluțiile recente în relația între UE-NATO și între diferitele state membre și Rusia în ceea ce privește cooperarea antirachetă. Se știe că aceste relații sunt mai complexe decât uh, sunt prezentate în proiectul de raport. În același timp, Cred că trebuie să folosim uh, termenul deja recunoscut ca apărare antirachetă. A spune scut antirachetă, cred că uh, micșorăm domeniul de acoperire. Pe de altă parte, nu putem accepta, de exemplu, aliniatul 4. Se spune actorii care uh, nu înțeleg ca noi raționalitatea. Eu nu cred că uh, putem să folosim astfel de formulări într-un astfel de document. Apoi, la liniatul 4, citez. Eh, faptul îngrijorător că uh, uh, foști oameni de știință din Rusia reprezintă o amenințare. Cred că sunt formulări inadecvate pentru un astfel de raport și vom încerca să le modificăm. Oricum, domnul Pașcu dorește să coopereze cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și cu secretariatul, dorește ca împreună să se lucreze la acest raport pe un subiect foarte important pentru apărarea europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Copa! Are cuvântul acum doamna Colomberg. Thank you. First of all, I... Mulțumesc! Sunt de acord cu raportorul că analiza apărării antirachetă trebuie um, bazată pe o examinare și nu pe ideologie. Depinde ce fel de examinare e necesară. Ideea principală a Uniunii în această privință e conflictelor și, de fapt, apărarea antirachetă creează conflicte la nivel local, unde sunt uh, instalate radarele, și la nivel internațional. Vedem între Rusia și NATO. Aș dori să stabilesc relația dintre apărarea antirachetă și proliferarea uh, nucleară și a acestor tehnologii. Se spune că apărarea antirachetă este un instrument împotriva proliferării nucleare, dar nu este adevărat. Arsenalul chinez nu numai că nu se micșorează, chiar se extinde. Se crește riscul apărării antirachetă în Orientul Mijlociu, proliferarea tehnologiilor nucleare. Cred că e important să înțelegem că non-proliferarea este o problemă aparte de apărare antirachetă. Apoi, Iranul a fost dat drept uh, amenințare. A fost citat în uh, documentele originale din, ale NATO, dar a fost scos paragraful pentru că Iranul nu mai este considerat o amenințare. Cred că există o listă cu 30 de țări care ar putea să lanseze rachete uh, balistice spre Europa. Deci e o problemă mai complexă care nu vizează doar Iranul și sper că mențiunea legată de Iran va fi scoasă. Există o propunere pentru un aranjament instituțional în care să coopereze Uniunea Europeană, Rusia și NATO. Am discutat chiar înainte de acest raport și se confirmă ideea că astăzi nu se îndeplinesc condițiile unei cooperări instituționale. Acum doi ani au existat condiții pentru această cooperare, dar ele nu mai există astăzi și există mai multe motive care au fost prezentate aici. Raportul analizează actorii uh, iraționale, așa numitele state rebele, care nu au nimic de pierdut și trimit uh, rachete în Europa. Cred că este vorba de un proiect nu prea pentru a avea în vedere acești actori uh, iraționali. Apărarea antirachetă nu mi se pare o soluție bună pentru a lupta împotriva dictatorilor nebuni. Înțeleg că domnul Tero vrea să facă o analiză cost-beneficii și cred că ar trebui să o facă. dar cred că ar fi foarte greu de calculat. Aliații europeni ai NATO s-au gândit că NATO, că Statele Unite va suporta costurile și acum când se retrag din Europa, cred că nu este realist să considerăm că ei vor acoperi vreo parte din costuri și având în vedere că în Europa se cheltuiește din ce în ce mai puțin cu apărarea, se reduc costurile, cred că nu e oportun să vorbim de investiții într-un sistem despre care nu știm dacă există. În raport se spune că uh, fezabilitatea tehnologică a sistemului nu a fost încă stabilită. Și apoi în raport se spune că Uniunea Europeană ar deveni o uniune a apărării dacă construim acest uh, apărare antirachetă. Cred că e nevoie de voință politică și nu de apărare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Neitz. Uh, nu sunt nici eu, nici Andrew Duff, uh, raportor din umbră pe acest uh, dosar dar este un schimb de opinii pe un subiect atât de important încât nu putem să nu vorbim și noi. Mi-am amintit de discuțiile pe care le-am avut acum câțiva ani, când uh, ideea staționării unor sisteme radar antirachetă în Europa a fost uh, discutată și am avut multe dezbateri în Parlament. Trebuie să acceptăm această idee? Cum ar fi asociată Uniunea în crearea și punerea în aplicare a sistemului și așa mai departe? Amintirile mele sunt încă vii și îmi dau seama cât de complexă este problema aceasta. Mi-e teamă că, în ciuda eforturilor bine intenționate, raportul nu indică pe deplin cât de complexă este încă această chestiune. Apoi un alt comentariu. Cred că la punctul 12 se spune că Uniunea Europeană, dacă se pare că sistemul este eficient, să construiască un sistem antirachetă. Nu știu dacă toți suntem de acord să scriem atât de clar acest lucru. Mi-e teamă de asemenea că uh, este prea optimist colegul nostru dacă crede că ar fi ușor să creăm un plan credibil pentru un cadru instituțional în care uh, statele din Uniunea Europeană, din NATO și din afara uh, NATO plus Rusia ar putea să coopereze în chestiuni atât de complexe ca aceasta pot spune deja că vom avea o serie de amendamente în care vom încerca să uh, lămurim unele lucruri și să clarificăm poziția noastră. Grupul uh, meu în acest uh, stadiu are rezerve puternice legate de raportul acesta. Mulțumesc, domnul Tanac. Nici eu nu sunt raportor din umbră pentru uh, grupul meu și sunt membru supleant în această comisie, dar nu știu dacă grup, grupul meu ar putea să susțină raportul. Suntem pentru un scut antirachetă pentru a combate un uh, stat uh, irațional, nu aș dori să dau nume, dar uh, e nevoie să stopăm atacurile de acest uh, tip. Dar ideea că Uniunea Europeană ar putea să creeze acest sistem mi se pare o fantezie. Nu cred că uh, psa care în vedere asemenea lucruri. Acum încearcă să, să se descurce cu să, problemele din Mali, problema pirateriei. Nu cred că ne putem gândi la problema uh, scutului antirachetă. Am fost intrigat de un anume alineat, dovezi cum că Pakistan uh, transferă uh, cunoștințe în Corea. Mi-amintesc de acum vreo 10 ani că a fost uh, o problemă pe care am denunțat-o și din cauza căreia s-a înfuriat ambasadorul Pakistanului. I-am cerut scuze apoi, dar cu toate acestea am crezut că totul este istorie și că el a fost uh, arestat, a fost în arest la domiciliu, dar se pare că uh, Pakistanul încă se ocupă cu aceste lucruri. Există cumva dovezi noi că se întâmplă asemenea lucruri, pentru că sunt acuzații foarte grave. Și aș dori să vedem dovezi mai solide decât ce ați spus aici în uh, alinatul 7 din raport. Mulțumesc, domnul Agorakis foarte pe scurt pentru că suntem într-o întârziere. Da, voi fi foarte succint. Grupul nostru se opune la acest raport pentru că, în general, suntem împotriva unui asemenea sistem. Mi se pare că nu oferă nimic, din contră crește insecuritatea și cursa înarmării. Raportul evocă un sistem de viitor, dar ne putem imagina evoluția. Săptămâna trecută a existat un acord cu Iranul și este calea pe care trebuie să o urmăm pentru a rezolva asemenea uh, pericole. Dacă ar trebui să ne gândim la ceva, acel lucru ar fi dezarmarea nucleară. Domnule raportor, dacă doriți să răspundeți, să comentați, aveți cuvântul. Mulțumesc, văd că avem uh, multe de făcut. Exact cum am anticipat, fiecare are o părere foarte puternică. Sunt deschis să discutăm evoluția dosarului de acum înainte. Atât pot să spun în această fază. Trebuie să ne întâlnim și să discutăm aceste probleme mai târziu, când vor fi depuse și amendamentele și atunci putem să vedem uh, ce direcție adoptă fiecare grup în parte. Dar, după cum am spus, sunt deschis la orice sugestie rațională, am spus și în discursul meu de deschidere. Sunt încă optimist că, până la urmă, vom obține un raport bun. Mulțumesc! Thank you very much. I, I think uh, on behalf of all... Mulțumesc foarte mult. Cred că în numele tuturor raportorilor din umbră, pot să declar că suntem cu toții gata să ne unim eforturile pentru a îmbunătăți acest raport. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 7 ianuarie, imediat după întoarcerea din vacanța de iarnă la ora 12. Deci va trebui să muncim un pic de sărbători. Pe raportul domnului Terho. very fascinating meeting today, I, I can see. Reuniunea noastră de astăzi este cu adevărat uh, extrem de interesantă și ne așteaptă un nou subiect de interes după reuniunea Consiliului de Afaceri Externe pe, pe tema apărării și înaintea acelei a Consiliului European în domeniul apărării și securității. Avem doi vorbitori, uh, Walter Stevens, președintele Comitetului Politic și de Securitate, uh, și domnul uh, Wolfgang Wolsolbe, general locotenent, director general al statutului, al uh, statutului major al Uniunii Europene. Statului major, îmi cer scuze. Ne apropiem din ce în ce mai mult de summitul din decembrie și este foarte interesant pentru noi să aflăm ce se întâmplă uh, și la ce putem să ne așteptăm. Ca urmare, îi dau cuvântul domnului Stevens, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ocazia de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră în calitate de director uh, CNDP am avut deja ocazia să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră, dar astăzi este prima dată când vorbesc uh, în calitate de președinte al uh, Comitetului Politic și de Securitate. E un uh, comitet care a pregătit rapoarte excelente și foarte importante pentru Consiliul European. Comitetul nostru Uh, se ocupă într-o mare măsură de PSAC, bineînțeles. Câteva cuvinte despre uh, Consiliul European în domeniul apărării și pregătirea acestuia și apoi câteva cuvinte despre misiunile PSAC. În primul rând, despre Consiliul European în domeniul apărării și pregătirea acestuia. Ei bine, Herman Van Rompuy a creat uh, un efect uh, de impulsionare foarte important și anul 2013 a fost un adevărat an al PSAC. S-au făcut foarte multe progrese pe foarte multe dosare și vă mulțumim și dumneavoastră pentru rapoarte excelente, raportul uh, COPA, raportul Gallagher, Mă voi referi și la uh, raportul făcut uh, de Cathy, raportul uh, interimar pe care miniștrii l-au putut deja comenta la Vilnius și a fost considerat ca o bază excelentă pentru concluziile Consiliului, concluzii care au fost adoptate până la urmă cu oarecare dificultăți. Uh, Sunt concluzii destul de lungi, cam 17 pagini, 30 sau 40 de alineate, care se referă și la eficiența și la vizibilitatea capacităților PSAC, precum și la baza industrială de apărare. Ca urmare, regăsim aici și sectorul industrial, într-un mod destul de substanțial și sigur că este inclusă și uh, comunicarea Comisiei privind securitatea. Și uh, la ultimele discuții pe care le-am avut în uh, Comitetul uh, Politic și de Securitate, o problemă pe care am avut-o și pe care au avut-o și miniștrii s-a referit la industrie și, în primul rând, la domeniul de aplicare al acestei, la acoperirea acestei baze industriale, apoi la necesitatea de a susține o protecție suplimentară a pieței, pe de o parte și pe de altă parte cei care uh, susțin mai degrabă concurența și o piață liberă. Și în al treilea rând, stimulente pentru uh, capacitățile pentru construirea de capacități uh, militare, uh, stimulente de tip financiar, bineînțeles, iată iarăși o, o problemă controversată. Pe această bază, a concluziilor care sunt foarte solide, dar în același timp și foarte ambițioase, poate nu la fel de ambițioase cum doriți dumneavoastră, însă sunt realiste. Ei bine, pe această bază, cabinetul Van Rompuy va dezvolta niște mm, concluzii uh, mai succinte pentru Consiliul European și apoi și pentru pregătirea uh, Consiliului de Afaceri uh, Generale și avem o întâlnire cu cabinetul uh, Van Rompuy pe 10. Acum, din punct de vedere al fondului, este un document uh, plin de substanță. Cele trei domenii de acțiune se regăsesc aici și ceea ce contează sunt de fapt legăturile între ele. Avem nevoie de operațiune, avem nevoie de capacități și avem nevoie de industrie care să dezvolte aceste capacități. Deci aceste legături sunt foarte importante. În al doilea rând, ceea ce contează este că nu există o strategie nouă, dar există un context strategic care emană din aceste concluzii. Noi amenințări, amenințări existente, situația geopolitică lipsa de finanțare pentru capacități. Iată, așadar, acest context de ansamblu. Și, în al treilea rând, există un angajament clar la nivel politic pentru, siguranța, pentru securitatea Europei și pentru faptul că Europa trebuie să fie un furnizor de securitate la rândul ei. În al patrulea rând, există și o precizarea modului în care putem uh, să facem din Europa un furnizor al apărării, cum putem să întărim capacitățile, industria, cum putem să arătăm că apărarea contează și că trebuie să existe capacități, cum se uh, combină domeniul maritim, abordarea globală, legătura între securitatea internă și securitatea externă. Sigur că sunt menționate proiectele cheie, cum ar fi um, alimentarea în aer, dronele, um, aeronavele pilotate la distanță, dar și mai important, există un angajament de aprofundare, de întărire a cooperării. Liderii europeni sunt de acord că este nevoie de o cooperare aprofundată și recunosc interdependența dintre părțile implicate în domeniul securității și apărării, că fiecare element al acestui lanț nu poate funcționa singur. Acum, Uitându-ne la acest document, avem uh, contextul strategic și primul uh, domeniu uh, cheie este PSAC. Aici termenul cheie fiind abordarea globală. Trebuie ca toate elementele să colaboreze între ele și se vorbește despre îmbunătățirea eficienței, avem misiunile civile și foaia de parcurs Există și uh, prevederi care se referă la reglementările financiare și la faptul că regulile vechi nu sunt întotdeauna adaptate la noile sisteme. Apoi se vorbește despre uh, echipele de reacție rapidă ale Uniunii Europene, ceea ce cunoaștem și sub numele de grupuri tactice de luptă acestea trebuie să aibă o vizibilitate crescută și există propuneri în acest sens pentru acțiuni modulare, poate anumite părți din aceste grupuri tactice de luptă pot, pot fi dezvoltate mai bine și apoi se mai vorbește și despre strategia mar- maritimă, despre apărarea uh, cibernetică, despre legătura între securitate, justiție și afaceri externe. Vedem asta, bineînțeles, în combaterea terorismului, în problemele legate de migrație și uh, am avut întâlniri cu colegii de la COSI pe două subiecte, în primul rând Siria și trupele străine, o interacțiune foarte interesantă pentru că uh, e nevoie de o reuniune și a miniștrilor de interne și a miniștrilor de afaceri externe. Și apoi am vorbit și despre migrație și despre provocările din vecinătatea sudică a Uniunii Europene, ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa. Deci uh, am vorbit și despre capacități în acest document despre ideea unei cooperări structurate în planificarea apărării, un lucru foarte important. Faptul că trebuie să utilizăm mai multe modele, cum este EATC, care combină uh, transportul aerian și cu alte posibilități de transport. Și apoi ne-am referit și la tehnicile tehnologiile cheie și la TVA și la modul în care pot fi uh, mai bine integrate toate aceste aspecte prin intermediul cooperării. Un alt element important prezent în raport este cel al pieței apărării. Și aici există o dezbatere, da? Trebuie să fie o piață bazată pe concurență, trebuie să fie transparentă, trebuie să luptăm împotriva fragmentării, însă există unii care sunt mai uh, protecționiști și alții care sunt, uh, au atitudine mai uh, deschisă se vorbește în document și despre IMM-uri, despre nevoia de standardizare și de certificare și despre modul în care ne putem păstra expertiza în cercetare și tehnologie și cum facem să nu o pierdem pentru a putea progresa cu tehnologiile noastre. Și sigur că există și o dezbatere dragă despre uh, expertiza în domeniul civil și cea în domeniul militar. Și uh, în cele din urmă, s-a decis că în uh, vara lui 2015 uh, liderii europeni se vor întoarce asupra uh, aspectelor care au rămas nerezolvate, având în vedere că în vara lui 2014 o să fie summitul NATO. Acum câteva cuvinte și despre misiuni. Misiunea din Mali. lucrurile se desfășoară bine, dar mai sunt foarte multe de făcut. Ieri am ajuns la un acord că această misiune va fi prelungită cu doi ani. Misiunile civile au fost și ele discutate ieri și uh, avem uh, intenția să avem o nouă discuție în Comitetul Politic și de Securitate până la sfârșitul acestui an. De asemenea, și Națiunile Unite sunt acum prezente în uh, Mali, însă au uh, probleme în ceea ce privește găsirea de forțe. Ar trebui să aibă 9.000 de persoane și sunt deocamdată numai 4.000. Noi, ce facem acolo este să instruim și să restructurăm uh, Ministerul Securității. Acum Somalia, misiunea Atalanta, uh, într-adevăr cifrele în ceea ce privește pirateria au scăzut, dar nu trebuie să uh, stăm cu brațele încrucișate. Nestor, o operațiune care s-a lansat cu dificultate, însă care își găsește un ritm. Acțiunile sunt din ce în ce mai concentrate pe teritoriul uh, somalian. Vrem să vedem ce putem face pentru a ajuta forțele de poliție de acolo. Și uh, misiunea de formare uh, din Somalia, unde instruim forțele de securitate. Am ajuns la faza a doua, unde încercăm să uh, punem bazele unei armate uh, somaleze și în acest sens trebuie să fim la Mogadishu și am și făcut acest transfer, mai ales pentru cei care lucrează la partea de structură. Libia, acum, uh, misiunea noastră funcționează din mai, Uh, lucrurile nu sunt deloc ușoare și misiunea funcționează în ciuda dificultăților. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Primul ministru a fost uh, răpit uh, și grupurile au intrat exact în clădirea misiunii. Și un unul din aceste grupuri uh, a și deschis focul, 50 de oameni și-au pierdut viața. În orice caz, activitatea noastră acolo este foarte importantă pentru că este legată de toată partea de migrație și de migrație ilegală. Uh, Sigur, nu toți migrații care vin din Africa vin de acolo, dar vin din Eritrea sau poate de mai departe, dar Libia este o platformă importantă. De asemenea, italienii au uh, aici o propunere pentru niște acțiuni uh, în cadrul uh, PSAC. De asemenea, s-au propus și acțiuni în țările Uh, frontaliere o colaborare în ceea ce privește construcția de capacitate mi se pare a fi posibil aici. Apoi, uh, Republica Centrafricană, situația de la fața locului uh, se pare că scapă controlului de pe o zi pe alta și forțele de acolo nu reușesc uh, să controleze deloc uh, lucrurile. Grupurile de rebeli uh, sunt foarte puternice, sunt arme peste tot. Francezii au decis să intervină uh, și Uniunea Europeană încearcă să vadă dacă nu putem să sprijinim și noi uh, trupele franceze. Îmi cer scuze că am uh, vorbit atât de mult, însă cred că a fost important. Da, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Are cuvântul acum domnul Vosolbe. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi în fața dumneavoastră și eu doresc să îmi exprim aprecierile pozitive față de rapoartele realizate de comisia dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea PSAC. Prezența mea astăzi aici îmi permite să uh, fac un bilanț al primelor mele șase luni uh, în această funcție și să extrag niște învățăminte pentru viitorul apropiat și, bineînțeles, să fac o legătură cu Consiliul European uh, din domeniul apărării și securității care va avea loc în uh, decembrie. În, așa, în aceste șase luni uh, vedem că mm, ritmul activităților s-a accelerat datorită contextului de securitate care a fost prezentat mai devreme. Operațiunile Uniunii Europene au continuat, așa cum a fost menționat mai devreme, și aș completa cu câteva cuvinte ceea ce Walter a prezentat deja în linii mari la Atalanta. Se vorbește despre prelungirea acestei operațiuni, dar și despre utilizarea resurselor pe care le avem acolo pentru a sprijini celelalte misiuni pe care le avem în domeniul EUCAP, Nestor, EUTEM, uh, Somalia. Și uh, ideea uh, principală rămâne combaterea pirateriei și protecția împotriva pirateriei. Acesta este rolul uh, uh principal. Uh, Al doilea element pe care aș dori să-l uh, subliniez este misiunea în Somalia. Avem aici două roluri, formare specializată, dar și rol în consiliere pe lângă autoritățile militare din Somalia. Va fi nevoie de coordonare uh, cu ceilalți actori, cu celelalte misiuni uh, în uh, zona din ce în ce mai mare. În ceea ce privește Mali, în legătură cu discuția privind prelungirea misiunii din Mali, încă mm, mm, forțele armate maliene trebuie să atingă o masă critică uh, pentru ca rezultatele obținute de misiunea noastră de formare să fie durabile în timp. Asta înseamnă două lucruri. Pe de, pe o, de o parte trebuie să formăm mai multe batalioane și pe de altă parte trebuie să existe acțiuni uh, uh, de uh, complementare cu batalionele care au fost deja formate. Avem două batalioane deja care funcționează, două, două batalioane formate și se încheie formarea unui treilea batalion cât de curând. Iată ce am de spus în legătură cu misiunile și operațiunile. Care sunt uh, lecțiile generale pe care, învățămintele generale pe care le-am uh, tras? Am uh, descoperit uh, că din ce în ce mai mult uh, în comandamentul misiunilor neexecutive volumul de muncă este foarte mare pentru că nu avem un centru operațional care să răspundă direct uh, nouă statului major. Deci, un centru care să fie responsabil pentru aspecte strategice. Um, trebuie să se rezolve cumva problema. Volumul de muncă crește mult și prin rolul nostru de consiliere pe lângă Serviciul de Acțiune Externă, care după cum s-a văzut în, în vară, situația din Egipt, din Siria, fluxurile migratorii, situația din uh, Libia, dar și din Golful Guinei, uh, ne-au dat mult de lucru. Și subliniez aici, mai ales acum, în contextul procedurilor noastre noi accelerate de gestionarea crizelor, Expertiza militară strategică trebuie implicată încă de la început și în toate fazele acestor uh, procese de planificare. Um, asta implică și un flux timpuriu de informații în uh, informațiile care ne vin din statele membre. Mm, echipele de planificare trebuie Uh, informate cât de devreme pentru a ne baza analizele pe ceea ce pot uh, să ne furnizeze statele membre. Avem și ambiția de a integra din ce în ce mai bine dimensiunea militară în uh, mecanismul nostru global um, al Serviciului de Acțiune Externă și al misiunilor și operațiunilor noastre. Acum, în ceea ce privește Consiliul European uh, pentru Securitate și Apărare, voi sublinia ceea ce am filtrat noi, uh, Comitetul Militar uh, din domeniul mai larg al celor trei clastere. Recent s-au făcut șase recomandări, mm, dar și uh, elemente care sunt așteptările noastre din partea Consiliului și uh, de pe urma rezultatelor Consiliului. Mai întâi, uh, în contextul strategic în care uh, operează și există Uniunea Europeană, acest context strategic trebuie luat mai mult în considerare. Ar putea, asta ar putea duce la modul în care se discută despre strategie. Nu eu trebuie să hotărăsc, dar pot să spun din punct de vedere militar că vom avea nevoie în anii următori de mai multă claritate în legătură cu direcția în care ne îndreptăm uh, și cu ce intensitate și cu ce calitate. Și, bineînțeles, um, aceste lucruri trebuie văzute în contextul relației UE-NATO. Uh, cooperarea între statele membre trebuie sporită. Uh, trebuie uh, aprofundată. Avem nevoie de mai multă transparență uh, la nivel de planificare, dar și în contextul UE-NATO. Ați menționat deja um, reacția rapidă. Mulțumesc pentru că ați menționat implicarea grupului de lucru în contextul mai larg al reacției rapide. Într-adevăr, e nevoie de mai multă flexibilitate, modularitate um, pentru a putea crea elemente suplimentare pentru a flexibiliza grupurile de lucru, pentru a le permite să se adapteze mai bine la anumite situații. Pe de altă parte, dorim mai multă previzibilitate pentru statele membre, uh, formare standardizată, uh, perioade de disponibilitate extinse, un sistem de exerciții armonizat pentru Uh, grupurile de luptă și elementele de reacție rapidă. Dorim de asemenea să integrăm uh, dimensiunea militară mai mult și mai vizibil în contextul larg al securității maritime. Aici e vorba de supravegherea maritimă, dar și de conștientizarea situațiilor uh, care pot apărea pe mare. La începutul anului viitor vom aborda aceste aspecte în rețeaua noastră. Parteneriatele. Parteneriatul continuu cu NATO, aprofundarea parteneriatului cu uh, Națiunile Unite și cu uh, Uniunea Africană. Situația din Mali este un exemplu clar uh, de cooperare cu ONU și cu Uniunea Africană a arătat cât de important este să ne coordonăm, să ne armonizăm operațiunile cu aceste organizații. Și, pentru a face legătura cu al treilea cluster, Evenimentele au arătat că trebuie să dezvoltăm mai mult capacitățile, baza tehnologică europeană de apărare. Avem nevoie de capacități din statele membre și pentru a construi aceste capacități avem nevoie de proiecte. Proiecte industriale sau care sunt create cu sprijinul industriei. Și pot încheia spunând că avem așteptări mari din partea acestui Consiliu? Principala noastră așteptare este un mesaj politic clar că apărarea contează și aspectul militar al apărării contează în contextul mai larg uh, al uh, PESC și ceea ce se va face după această declarație este foarte important și perioada între decembrie și următorul Consiliu la nivel înalt trebuie uh, să uh, fie preserată de uh, întâlniri de benchmarking care să profite de acest bold pentru a contura fazele următoare și pentru a vedea uh, cum s-au atins obiectivele stabilite la Consiliul uh, european. Și acum voi asculta întrebările eurodeputaților. Văd că mulți colegi doresc să ia cuvântul. Chiar, chiar dacă noi considerăm că trebuie să avem foarte multe așteptări din partea acestui summit, avem multe întrebări. Doamna Copa, mai întâi. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le dați de fiecare dată. Mai întâi, în ceea ce, pri ce privește cele 17 pagini pe care le-ați menționat nivelul de ambiție al Parlamentului este foarte ridicat. Uneori nerealist de ridicat. Dar noi dorim să transmitem mesajul că Uniunea Europeană trebuie să continue uh, pe această cale. Pentru noi, summitul din decembrie nu trebuie să fie un eveniment izolat. Aceasta este o preocupare majoră. Dorim o continuitate în acest proces. Trebuie să fie un început și nu sfârșitul acestor discuții, uh, care până acum au fost foarte utile în uh, instituțiile europene. Am dori să existe o foaie de drum și uh, date obiective cheie apoi pentru a avansa pe această foaie de drum pe o perioadă, de exemplu, de 2 ani. Și dacă considerăm că apărarea contează și cred că suntem de acord cu asta, acest lucru trebuie să se regăsească în Consiliul European. Și aici ajung la doilea element pe care doresc să-l menționez și anume uh, vizibilitatea PESC. Păi, este important să avem o strategie. Strategia, uh, apărarea europeană este un proces, bineînțeles. Dar dacă nu putem comunica cu cetățenii, nu putem să le explicăm de ce această întreagă discuție este importantă, mai ales în perioada de criză economică și financiară, nu vom mai conta deloc dacă nu vom reuși să facem acest lucru. După cum știți, peste șase luni uh, urmează, vom avea alegeri europene foarte dificile. Și riscăm să ne regăsim cu Parlamentul European cel mai anti-european de până acum. Și simțim acest lucru în dezbaterile din Parlament. Și dacă, pentru cei care cei dintre noi care consideră că apărarea este unul dintre pilonii importanți ai construcției europene, ai proiectului european, comunicarea este esențială. repet, concluziile Consiliului sunt mai bune decât ne-am aștepta. Nu e ușor să se ajungă la un numitor comun, deci cred că este un rezultat relativ pozitiv. Așteptăm acum să vedem care vor fi următorii pași și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc, doamnă Copa. Are cuvântul domnul Daf. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc celor doi invitați pentru cuvintele lor încurajatoare. Dar sunt în continuare foarte sceptic în legătură cu capacitatea Consiliului European de a obține anumite rezultate, având în vedere că există atât de multe alte lucruri pe ordinea de zi, uh, unele lucruri uh, foarte importante, absolut critice. Și sunt sceptic că miniștrii vor consacra suficient timp și atenție acestor uh, chestiuni foarte importante și foarte uh, serioase și grave pe care le discutăm în această masă. Și ministrilor le-a fost greu să cadă de acord în legătură cu concluziile și Concluziile au fost adoptate de Consiliu, uh, doar pentru Consiliul de Cultură uh, și Știință și Sport. Deci, iată, rezultatele Consiliului nu sunt excelente. Este o greșeală faptul că concluziile CRISPA ale Consiliului European nu fac referire deloc la contribuția Parlamentului. Nu pentru că ar fi fost politicos să se menționeze și ce facem noi, dar și pentru că ceea ce am făcut noi pe această temă sunt lucruri cu adevărat bune, lucruri uh, pozitive. Am acționat cu creativitate, am uh, articulat lucrurile, am prezentat Uh, problematica și argumente legate de uh, situații de conflict. Deci, vă rog să încercați în discuția noastră cu cabinetul domnului Van Rompuy să le aduceți aminte de existența Parlamentului European. Astfel, s-ar putea ameliora și vizibilitatea acestui aspect în fața presei. De asemenea, în acest uh, document uh, lung pe care l-am primit de la dumneavoastră regăsesc anumite aliniate destul de puțin convingătoare în legătură cu relațiile UE-NATO. Se vorbește despre acestea, dar doar în trecere. Și uh, pentru noi este o problemă afluența acestor relații UE-NATO este o problemă critică dacă dorim să avem uh, o politică comună uh, de apărare și de securitate. Relația trebuie mult ameliorată. M-aș fi așteptat să se acorde mai multă importanță nevoii de a se vorbi despre um, eficienței cost, eficiența costurilor sau despre economii la scară în domeniul armamentului în acest document. Și Aș fi dorit să regăsesc o exprimare legată de mai multă încredere în Uniunea Europeană a Apărării. Um, în, în Agenția Europeană pentru Apărare, mă scuzați, dar se pare că nu este un lucru esențial pentru miniștri. Apoi, în ceea ce privește clusterele, se spune că a trebui să se evalueze folosirea potrivită a articolelor uh, relevante din tratat. Foarte bine, dar știți, tratatul uh, e în vigoare de patru ani deja și încă nu au apărut clastere serioase uh, care să funcționeze în mod clar în misiuni. Deci nu pot decât să vă urez mult succes. Domnule președinte, cred că Parlamentul uh, ar trebui să uh, discute serios ce vom face noi ca urmare a rezultatului Consiliului European. Nu cred că, domnul, că raportul domnului Van Rompuy în fața uh, Parlamentului la plenara de la Strasbourg va fi o platformă suficientă pentru un schimb de opinii cu adevărat de calitate. Și cred că trebuie să găsim o altă formulă. Mulțumesc, Andrew. Nu cred că trebuie să mai amintim Consiliului European că există și Parlamentul European. Unii se gândesc des la noi, uh, fac coșmaruri chiar, uh, se trezesc noaptea uh, strigând numele Parlamentului European. Doamna Kronberg, sunt de acord cu antevorbitorul meu că prim-ministrii nu vor avea suficient timp la dispoziție pentru a discuta despre aceste lucruri. Și știu din experiență că e foarte greu să implicăm mass media și uh, cetățenii uh, în aceste subiecte și ar fi trebuit să facă anumite eforturi înainte de summit. Dar aș dori să pun o întrebare concretă lui Walter Stevens legătură cu uh, situația din uh, Africa Centrală. Am auzit că situația se răutățește mult acolo, că există probleme acute și întrebarea mea este a avut loc o discuție în legătură cu folosirea grupurilor de luptă acolo și dacă da, de ce nu sunt folosite? și care sunt argumentele pentru și împotriva folosirilor. Mulțumesc! Mulțumesc care cuvântul acum domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna Copa că următorul Parlament uh, nu va vedea cu un ochi la fel de bun uh, toate aceste proiecte um, din punct de vedere politic. Cel puțin în țara mea, în Regatul Unit, în campania electorală, ai convinge pe alegătorii noștri despre valoarea adăugată uh, a PESC în general uh, nu e ușor deloc, vizibilitatea este redusă și există preocupări legate de duplicarea eforturilor cu, cu NATO uh, plus Statele Unite uh, insistă asupra eficientizării cheltuielilor și împărțirii poverii financiară. Știu că oamenii se tem că o armată europeană ar da la o parte controlul um, guvernului național și trebuie să-i convingem pe oameni că nu despre asta e vorba. Dar am întrebări specifice. Am citit uh, raportul de anul trecut privind cornul Africii și îmi um, amintesc argumentele privind misiunea Atalanta și când președintele Somaliei a venit la um, comisia noastră și a mulțumit Uniunii Europene pentru reducerea eficientă a actelor de piraterie de-a lungul coastelor Somaliei, s-a spus că o parte din banii obținuți pentru din în urma pirateriei era ajungea la al Shabat. Mă gândesc dacă au scăzut fluxul financiar spre Al-Shabaab. Nici situația din Kenya uh, nu e foarte încurajatoare, activitățile teroriste cresc. Doamna Kronberg a vorbit deja despre ceea ce vreau să spun și eu despre Africa Centrală. Uh, am Doamna comisar Gheorgheva la AFET acum câteva zile ne-a spus uh, că riscă să existe acolo un nou genocid de tip ruandez. Uh, Uh, cu crime în masă. Știu că există o dimensiune religioasă uh, de conflict între musulmani și creștini. Aș dori să știu care sunt capacitățile militare disponibile uh, pentru uh, un astfel de conflict. Ar putea fi mobilizate grupele de, lucru, uh, de, de luptă? Uh, cine ar putea interveni? Grupele franceze? Uh, care este raționamentul dumneavoastră pentru că uh, repetarea evenimentelor din Rwanda ar fi o catastrofă și uh, ar fi foarte greu să justificăm că nu am făcut nimic pentru a preveni așa ceva. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Angurakis. Uh, Mulțumesc. Anumite observații și anumite întrebări pe care le pun ambilor invitați sunt următoarele. Grupul meu uh, și eu personal suntem împotriva politicii externe a Uniunii Europene și împotriva militarizării sale în creștere. O serie de evenimente uh, arată că avem dreptate să fim împotriva. În Mali au avut loc alegeri. Uh, rata de participare a fost foarte scăzută. De ce? am evocat și situația din uh, Republica Centrafricană. Care uh, sunt dimensiunile acestei probleme? Uh, nu putem spune că situația din Libia este rezultatul unei intervenții a Uniunii Europene. Deci doresc să spun că uh, situația în general este foarte proastă și ea se datorează parțial și politicii externe a Uniunii Europene. Uh, din rapoartele pe care le-am citit și din documentul doamnei Ashton, constatăm că există tensiuni cu alte puteri mondiale, țările BRICS, dar și altele. Domnul Donjon, la ultima plenară a Parlamentului European, când s-a discutat despre apărare, a spus un lucru care m-a surprins. A spus că Niciun stat al Uniunii Europene nu este capabil singur să facă față unei provocări la nivel de apărare. Și atunci eu mă întreb, când facem astfel de declarații sau dumneavoastră, pentru că noi nu vom participa la o astfel de procedură, sau aveți de gând să vă confruntați cu puterile majore pe, pe piețele mari și nicio Uh, nicio țară, niciun stat membru nu poate face față singur sau, și aici doresc să pun o întrebare în legătură cu grupurile tactice, sau guvernele uh, statelor membre consideră că au din ce în ce mai puțină legitimitate pentru a interveni în țări ca Somalia sau Mali și au nevoie de să coopereze cu statele Uniunii Europene pentru a arăta că sunt operațiuni ale unei organizații internaționale și nu a, ale unui singur stat. Noi suntem împotriva acestor operațiuni, împotriva acestor proceduri, pentru că se modifică astfel esența Uniunii Europene. Și componenta militară este din ce în ce mai ofensivă în timp, pentru că doriți o industrie militară, o industrie de apărare a Uniunii, de asemenea. Nu am, de ce nu am folosit aceste posibilități? Pentru că statele membre nu sunt de acord între ele. Au uh, interese diferite de la un stat membru la altul. Uh, unii spun de ce, nu, de ce mergem în cutare țară terță și nu în alta. Apoi, ați vorbit despre pooling and sharing. Uh, știți că se pun anumite probleme sau întrebări în Consiliu, în um, organizarea comună a apărării. Uh, dar aceste lucruri nu sunt explicate Parlamentului European. Deschidem dosare și apoi le închidem. Așa că vă întreb, în ce fază ne aflăm cu acest pooling and sharing? Nu ar trebui acest fenomen să modifice doctrinele folosite în domeniul apărării. De exemplu, uh, echipamentele puse în comun care nu ar fi folosite uh, ulterior pentru că unii nu sunt de acord, nu uh, presupune acest lucru că trebuie să existe de, doctrine de apărare ale statelor membre? Nu a avut loc o dezbatere pe aceste teme. În fine, industria militară, ultimul aspect. Uh, haideți să nu ne ascundem după deget. Problema industriei militare și de armament a făcut obiectul mai multor declarații, dar pentru noi uh, lucrurile sunt clare. Industriile, industria de armament a statelor mari vor avea de câștigat, dar industria de armament a statelor mici vor avea de pier, va avea de pierdut. În Grecia uh, se închid în momentul de față fabrici de armament uh, din cauza crizei și din alte cauze. Dar ne confruntăm cu un lucru foarte important care depășește situația actuală. Dacă nu participăm pe picior de egalitate, nu putem continua împreună pe această cale. Domnilor, aveți 5 minute fiecare pentru a răspunde. Domnule general, vă rog, dacă doriți să începeți dumneavoastră. Uh, let me start um, Dați-mi voie să încep cu problema comunicării strategice. Este adevărat, acesta ar trebui să fie punctul de plecare pentru comunicarea strategică, nu numai în uh, Consiliu, ci în legătură cu PSAC în general. Îi las uh, colegului meu uh, întrebarea legată de Parlament în legătură cu uh, grupurile de luptă în general. A fost uh, parte din diagnostică, nu au fost folosite. Încercăm să stabilim tendințe de îmbunătățiri posibile pentru a flexibiliza totul. Până la urmă, depindem de voința politică a statelor membre dacă vor sau nu să folosească grupurile de luptă și să folosească uh, anumite elemente distincte. Dar putem să facilităm această situație prin standardizare, printr-o predictibilitate mai mare. Acestea sunt tendințele care apar și în concluziile uh, și în documentele uh, anterioare. legat de termenul uh, de armată europeană, în niciun document nu se face aluzie la o asemenea armată, ci facem aluzie la o mai mare transparență, o mai mare cooperare, pe cât posibil și în funcție de voința statelor membre. Este un efort conceptual comun. Și de asemenea pooling and sharing. Acesta este un instrument, nu este o filozofie. Este o unealtă care aduce la oaltă statele membre pentru ca ele să-și folosească resursele financiare și materiale mai eficient. Putem uh, să folosim și alte metode, sunt exemple bune de cooperare, și de reducerea cheltuielilor. Pulling and sharing este și un uh, instrument flexibil. Dacă există disponibilitatea de a-l folosi legat de instruire, de exerciții, putem uh, să-l folosim în această privință fără greutăți. În ceea ce privește este industria apărării. Din punctul meu de, din punctul meu de vedere, avem nevoie, uh, pe baza experienței noastre, de produse pe baza cărora să cooperăm, pe care să le folosim în mod interoperabil. Și îmi aduc aminte de operațiunea din Ciad, când, din câte mi-aduc aminte, am avut tot atâtea vehicule de luptă pe cât am avut state participante. Este un uh, aspect important. Trebuie să avem eforturi comune. Din punct de vedere militar, Uniunea Europeană și uh, NATO au schimburi regulate, atât uh, din punct de vedere al informațiilor, cât și din punct de vedere tehnic. dar nu avem schimburi regulate de informații la nivel strategic. Voi începe cu întrebarea domnului Langurakis. Cu privire la Mali, nu sunt un specialist în Africa, dar din ce am auzit de la directorul uh, nostru, este o experiență bună. Cred că interesul uh, publicului a fost foarte mare în timpul alegerilor. Nu vorbesc aici de Uniunea Europeană, dar comunitatea internațională a fost uh, în sfârșit pe aceeași uh, linie. ECOVAS și Uniunea Europeană au fost de acord și au discutat ce trebuie făcut și cu privire la alegeri, cu privire la discuțiile cu Nordul și la uh, stabilirea ordinii. Dacă ar fi să comparăm situația de acum un an cu cea de acum, uh, e clar că nu toate lucrurile au fost rezolvate, dar s-au făcut. apoi problema militarizării în uh, apărarea europeană. Bineînțeles, fiecare stat are uh, mijloace militare, nu, vrem, nu vedem o, o sporire a mijloacelor pentru că bugetele sunt din ce în ce mai mici. Dacă vor să mențină capacitatea de a se apăra și fiecare țară trebuie să se apere, e nevoie de o forță militară și trebuie să coopereze. Asta este și ideea. Nu un acord împotriva Rusiei sau Chinei, ci să avem mijloacele de a ne apăra și să avem, uh, un, uh, să avem efecte în vecinătate. Să putem să influențăm situația din jurul nostru. în legătură cu grupurile de luptă. S-au făcut multe propuneri în ultimii ani, dar e vorba de voință politică. Este un instrument important pentru cooperare și este important ca forțele să lucreze împreună. Dar când vine vorba de mobilizare, este ciudat că Deja s-a folosit un grup de luptă în 2003. Uh, A fost uh, trimis uh, un grup într-un oraș invadat de rebeli și apoi după ce s-a instaurat conceptul de grup de luptă, grupurile de luptă nu au mai fost folosite. Dacă, să zicem, este un grup uh, de luptă în care sunt, este implicat un stat nordic, poate e un interes mai mic pentru Africa. Dar există, bineînțeles, uh, costuri și nu toți participanții la grupul de lucru uh, sunt la fel de dornici să preia aceste costuri. Poate în viitor va exista o voință politică mai puternică legat de pooling and sharing. Aveți dreptate. Mentalitatea trebuie schimbată și doctrina poate, dar în primul rând mentalitatea oamenilor. Și nu este întotdeauna ușor pentru că există calendare în uh, Belgia, poate au nevoie de avioane și trebuie să se coordoneze cu calendarul altor state. Aici uh, Consiliul European ar trebui să uh, dea un impuls. Apoi, Trebuie să fim inovatori, să fim competitivi, dar trebuie să existe un impact pozitiv în întreaga Europa. Unii au uh, industrii mai vei care nu sunt destul de competitive. Deci este parte din dezbatere, o dezbatere pe care ar putea avea liderii. Apoi, legat de timp, bineînțeles, este posibil ca Consiliul European să fie uh, subminat de alte probleme, uniunea bancară și așa mai departe. Cred că e nevoie de curaj ca să punem problema pe ordinea de zi. Cred că este nevoie de mai multă vreme pentru a discuta această problemă, măcar două ore. După cum a spus și doamna Copa, nu este vorba de un eveniment unic. Uh, există unele propuneri făcute de miniștri cu privire la care liderii trebuie să cadă de acord. Apoi, legat de ambiția Parlamentului, cred că Parlamentul trebuie să fie ambițios, acesta este rolul lui, și apoi statele membre să vadă ce este realist și ce nu. Și de aceea am spus, concluziile sunt ambițioase, dar și realiste și mă bucur să aflu că nu sunteți nemulțumiți de ele. Poate aveți dreptate în legătură cu partenerii, mai ales NATO. Poate am putea să extindem mai mult parteneriatul. Dar între raportul interimar și raportul final s-a adăugat un nou uh, capitol legat de parteneri, nu doar NATO, dar și alți parteneri care vor să coopereze și partenerii sunt din ce în ce mai interesați să coopereze. Poate și uh, Corea de Sud va participa pentru prima oară la una din misiunile noastre. Putem să ne întrebăm, este necesar sau nu, dar nu contează, dă dovadă de interes. Deci există uh, parteneri interesați. Și în începutul uh, textului se sublinează importanța existenței partenerilor. Apoi, legat de articole relevante din tratat, uh, afirmațiile sunt un pic criptice. Nu totdeauna suntem uh, de acord cu sensul acestora. A existat voință politică și în cadrul uh, acordului STAR, dar poate unii au spus problema e depășită, Există problema finanțării uh, misiunilor civile. Cum vedem, cum uh, coordonăm contribuțiile statelor membre. Există mai multe dosare care nu mai sunt menționate de statele membre. Probleme care s-au discutat odată Dar acum s-au format niște uh, grupuri regionale. Cam aceasta este abordarea. Legat de Atalanta, piraterie și al Shabab, nu sunt specialist, dar am înțeles că nu este clar că automat banii din piraterie mergeau către Al-Shabaab. Din câte am înțeles, nu există o asemenea structură, sunt două lucruri diferite. Poate există unele legături, dar nu este uh, o legătură structurală. Uh, pirateria a scăzut, există încă rețele de pirați și s-ar putea ca acestea să revină dacă nu suntem consecvenți. Al-Shabaab este o altă chestiune ei controlează mari părți din Somalia și acum avem uh, Amisom care uh, luptă împotriva lor și Uniunea Europeană îi plătește pentru asta. În uh, Kenya există o activitate în ce în ce mai, mai mare și uh, Amisom uh, încearcă să își crească forțele și trebuie să găsim bani, să cooperăm cu ONU pentru a finanța activitățile lor. De asemenea, au probleme cu um, capacitățile, nu au elicoptere cu care se urmărească și așa mai departe. Dar am avut misiunea de um, instruire în Somalia și acum Amison este cu siguranță un instrument foarte necesar. Și mai era o întrebare legată de Republica Centrafricană. Uh, Georgiana a fost și în PSE, PSC și au existat uh, propuneri din partea domnului Eliasson, subsecretar uh, NATO, care a făcut declarații foarte vehemente. Situația scapă de sub control la fața locului. Există trupe tot mai uh, nimoroase. Până acum nu era menționat elementul religios, dar acum acesta este pregnant și situația se înrăutățește din ce în ce francezii vor trimite mai multe trupe și noi încercăm să creăm um, un grup de luptă ca opțiune, dar trebuie să complementeze ceea ce fac deja francezii. Mâine vom avea o discuție în Consiliul nostru și vom vedea ce părere au statele membre. Întâi trebuie să identificăm problema și apoi să dăm undă verde, să, dacă e să continuăm contactele cu ONU, cu francezi și așa mai departe. Și să venim cu con- propuneri concrete. Este mm, o problemă pe care încă o digerăm, trebuie să vedem ce părere au statele membre. Dar există o problemă și cu cât întârziem mai mult, cu atât devine din ce în ce mai mare. ONU se teme că problema se va amplifica dacă nu facem nimic. Se lucrează la o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, dar aceasta necesită timp. Și deocamdată nimeni nu face nimic pentru că nu există capacități. Asta pot să spun. Pare rău că am vorbit atât de mult. Oh, Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați prezentat sub comisiei. Vă reamintesc că următoarea noastră reuniune este luni 2 decembrie. Va fi ultima noastră ședință din acest an și cu acestea suspendăm ședința. Mulțumim foarte mult! Okay. Thank you very much. Am I